Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez tous votre... Bună ziua tuturor. Nu știu dacă toată lumea a primit cartelele sau și-a adus cartelele de vot. Monsieur Martinez a-t-il sa carte? Domnule Martinez, aveți cartela de vot? Ce se întâmplă, domnule Martinez? Tu vois, hein? On fait le test? On fait... Attends, il y a Monsieur Ponga qui cherche sa carte. Voilà. On va faire un test. Le vote est ouvert. On va faire un test, să verificăm cartelele de vot. Votul s-a deschis. Domnule Bulan. Foarte bine. Votul s-a închis acum. Lipsesc două voturi. Unul, de fapt. Un vot lipsește. Foarte bine. 23, deci toată lumea a votat pentru vot. Apare și domnul Kacmarek. Ok. Nous allons commencer à voter pour euh, le rapport sur les autorités locales et système euh, autoritățile locale și société civile Europa pentru dezvoltare durabilă. Așadar, Amendamentul 10 pentru, potrivă, abține, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Domnul Roata doarme. Amendamentul 14 este caduc. 15 pentru. Împotriva abținări adoptat. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 16, de fapt nu, este caduc acesta. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă 19 pentru împotriva abțineri nu sunt sigură, verificăm. Votul e deschis la 19. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 24. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 25. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 în două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm, deci, votul s-a deschis la partea a doua, votul s-a închis, se adoptă. Alineatul 7. <coughs> Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 28. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 31. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 34 pentru. Împotriva abțineri adoptat 36 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 39 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42, amendamentul 42, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm în bloc? Nu. Mm, două sunt caduce, deci nu, atunci 38. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă 52 până la 54 în bloc. Bun. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. 57 și 58 împreună pentru împotriva abțineri adoptat. 59, trei părți. Prima parte pentru împotriva abțineri adoptată. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, verificăm. Vot deschis la partea a doua. Votul s-a închis. Respins. Partea a treia, pentru împotriva abțineri, verifică, dar cred că s-a respins. Votul s-a deschis. Votul s-a închis adoptată. 60 pentru, potriva abțineri, adoptat. 61 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Acum, trecem la considerente. De la 3, 3 până la 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 6. Pentru împotriva Verificăm, am deschis votul la 6, pentru că nu văd bine. Pare un vot strâns, votul s-a închis. Se adoptă 7 până la 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Citatele 1, 2, 3, 4 în bloc. Pentru, Cine este pentru? Împotriva. Adopté. Qui est contre? Abstention. Abțineri. Se adoptă. Dacă adoptam în locul dumneavoastră, ar fi, merge și, ar fi mers și mai și mai repede. Vot final acum. Prin ridicarea mâinii. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm și electronic. Vă rog frumos, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. În unanimitate. Bravo. On passe, je dois faire un peu plus doucement parce que... Poate ar trebui să merg mai încet, spune doamna președinte. Oui, oui, oui. Alors, le prochain vote concerne des femmes en persoanele cu handicap, acum femeile cu handicap. Un singur amendament pentru împotriva abțineri. Se adoptă vot final pentru împotriva abțineri. Se adoptă și electronic votul acum. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate. Prochain vot de Monsieur Roata pour le... Votul raportului eh, domnului Roata Merg prea repede. Vă propun să votăm un bloc de la 1 până la 7. Până la 5. Până la 5. De la 1 la 5, vă rog, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 6 pentru, împotrivă, verificăm, votul s-a deschis. La amendamentul 6, Votul s-a închis. Respins. 7 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 9 în două părți. Prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru împotriva abțineri. Verificăm. Pare un vot strâns. Votul s-a deschis partea a doua. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 10, 11, 12, 14, până la 17, până la 16. Așadar, de la 10 până la 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru. Împotriva Verificăm. Votul s-a deschis la 18. Votul s-a închis. Se adoptă. 19 până la 25. Foarte bine. 19 la 25. Pentru împotriva abțineri se adoptă votul final. Pentru împotriva abțineri se adoptă și electronic votul s-a deschis.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 Après, une question orale. Nous avons trois amendements. Est-ce... Întrebare orală cu trei amendamente în bloc. Sunteți de acord? Foarte bine. Cine este pentru? Stați puțin, că domnul Cashman... Comment la, la question orale sur la discrimination fondée sur les castes. Întrebare orală. Discriminarea bazată pe castă. Votăm împreună. De la 1 la 3. N-am ajuns la rezoluție. După aceea numai. Bun. Trei amendamente aici. Vous l'avez pas Oops. peu Ok D'accord. Donc on fait en bloc les trois. Qu'est-ce qui est pour En bloc, deci. Pentru împotriva abțineri, toate cele trei amendamente. Se adoptă acum uh, votul final. Pentru împotriva abțineri se adoptă vot electronic de verificare. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate.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 Amendamentul oral 2 pentru împotriva abțineri se adoptă 13 în două, a nu, cade. Bun, 14, 15 și 16 împreună? Nu, atunci numai 14 pentru împotriva abțineri se adoptă 15 pentru împotriva abțineri se adoptă 16 pentru împotriva abțineri se adoptă Acum considerentele. 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5. În două părți. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri respins. 6. Pentru împotriva abțineri Respins 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm citatul pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate. Merge foarte bine astăzi. Următorul raport al domnului Mitchell. Amendamentul 1 și 2 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, vot final pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, vot electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă în unanimitate. Bun. Raportul domnului Ponga fără amendamente, un raport par perfect, pentru împotriva abțineri se adoptă și electronic acum votul s-a deschis. Pentru. Il a Mai avem nevoie de un vot. Nu. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. În unanimitate se adoptă. A, nu, cu abținere, mă scuzați, spune doamna președinte. Era o greșeală. Foarte bine. Domnul Cațmarec. Un amendament la raportul dânsului, raport, amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, respins. Vot final. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, verificăm. Votul s-a deschis.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 Trecem acum la prezentarea propunerii legislative uh, pe care o solicităm din partea Comisiei potrivit articolului 225 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene în ce privește coordonarea donatorilor din Uniunea Europeană. Și dau cuvântul imediat lui Gay Mitchell, care este raportorul acestei inițiative. Această inițiativă este rezultatul unui studiu comandat de către Comisia noastră în ce privește costul non-coordonării în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Scopul acestei inițiative legislative este următorul. Ne dorim uh, ca Comisia să facă o propunere legislativă adecvată pentru a întări coordonarea politicilor de dezvoltare din statele membre. Și ne dorim să aflăm poziția Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă în această privință. Și acum îi dau cuvântul colegului Gay Mitchell, care este raportor pentru această inițiativă legislativă. Se pare că avem o mică problemă. Comisia încă nu a sosit, eu merg mult prea repede, deci putem să o luăm mai domol. Merci, Madame le Président. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Vreau să mulțumesc aportorilor din umbră pentru încurajări și sprijin, pentru că cu toții am ajuns la aceeași concluzie că este nevoie de mai multă coordonare, mai ales în aceste vremuri dificile, când toată lumea are de suferit, inclusiv în statele membre. În luna iunie s-a publicat un studiu care se numea Costul absenței Europei în politica de dezvoltare. Și m-am inspirat din acest studiu în momentul în care mi-am uh, uh redactat propriul raport. Și vreau să um, adresez mulțumiri uh, unității de uh, studiu din Parlamentul European care m-a ajutat foarte mult să pregătesc acest raport. Acest studiu al absenței Europei din uh, uh, politica de dezvoltare a arătat că pierdem foarte mulți bani, risipim foarte mulți bani din cauza lipsei de coordonare. E foarte important în acest context um, al crizei. Și noi avem nevoie să cheltuim mai eficient banii afectați dezvoltării. Țintele Uniunii Europene, de exemplu, 0,5% până în 2010, acest obiectiv încă nu a fost atins și uite, suntem deja în 2013. Este o poveste de încurunată cu un eșec, ca să spun așa. Uniunea Europeană are un proiect politic, însă statele membre trebuie să-și coordoneze acțiunile, pentru că astfel ar obține un plus de valoare. Nu e vorba despre o chestiune de preferință sau de confort, e vorba despre o chestiune de viață și de moarte. 25.000 de copii mor în fiecare zi. În fiecare zi. Și vestea bună este că 30.000 de copii Uh, se nasc în fiecare zi și mulți dintre aceștia vor supraviețui și datorită ajutorului pentru dezvoltare. Și am înțeles că rata mortalității infantile a ajuns la 68 la 1000. În Irlanda era 48 la 1000. Deci 68 la 1000 nu este o medie atât de diferită față de cea din țările europene imediat după cel de-al doilea război mondial. Dacă noi am putut să uh, scădem această rată a mortalității infantile și în celelalte țări acest lucru este posibil, dar numai dacă coordonăm mai bine ajutorul pentru dezvoltare. Cum spuneam, acțiunile în acest domeniu uh, au mai degrabă un caracter facultativ, voluntar și uh, coordonarea lasă de dorit. Există un temei juridic la nivel european pentru a uh, Uh, consolida um, acțiunile în domeniul extern. Haideți să profităm de existența acestui temei juridic pentru a coordona și eforturile în domeniul ajutorului pentru dezvoltare. De la acest punct am plecat eu. Am identificat două lacune principale. Uh, fragmentarea acțiunilor și suprapunerea lor și lipsa coordonării în uh, interiorul fiecarei țări. În codul de conduită ce privește diviziunea muncii, uh, s-a ținut cont de nevoia de coordonare și de uh, evitarea suprapunerilor. În ultimii 10 ani s-au făcut progrese, s-au făcut de asemenea și evaluări de impact pentru a se obține rezultate mai multe pentru banii investiți, dar încă mai rămâne cale lungă de bătut. Aceste acțiuni care uh, cum spuneam, au mai degrabă un caracter facultativ, nu au exploatat întregul potențial al um, ajutorului de dezvoltare uh, la nivel european. Prin urmare, ne credem că ar trebui să existe un nou instrument de coordonare care să uh, fie, de fapt, un regulament. Una dintre recomandările pe care le-am inclus în propunere este următorul să avem un regulament a cărui domeniu de acoperire să fie exact acesta, creșterea eficienței ajutorului european pentru dezvoltare și ajutorului uh, umanitar. Deci va trebui să discutăm toate aceste detalii, cum putem să um, redactăm acest regulament, care ar trebui să fie conținutul său. Cred că ar trebui să avem un fel de uh, uh, listă cu principii care să uh, vorbească despre uh, jaloane, precum uh, abordarea diferențiată și specifică fiecarei țări, transparența, uh, eficiența și așa mai departe. În plus, această inițiativă europeană ar trebui să conțină niște linii de orientare pentru statele membre. și codul de conduită ce privește diviziunea muncii ar trebui uh, uh, pus în aplicare uh, imediat, dacă nu într-un timp foarte scurt, în toate țările partenere. Acest instrument, acest cod de conduită, ar trebui, cum spuneam, să permită o mai bună coordonare a eforturilor uh, țărilor donatoare, tocmai pentru a evita acțiunile în paralel iar toate acțiunile coordonate și uh, comandate pe teren ar trebui să se bazeze pe strângerea de dovezi. Nu este nevoie de coordonare numai între donatorii din diferitele state membre, ci și între uh, donatorii din același stat. Noi am reușit să strângem date care ne-au arătat că în cazul în care se face programare în comun, de exemplu, și se face o bună divizare a muncii, se reduc costurile operaționale și uh, se reduce și uh, costul uh, planificării operațiunilor. Și în plus eficiența acestei planificări crește. În plus, în text am inclus recomandări pentru a mări participarea parlamentelor naționale în monitorizarea coordonării donatorilor Doamnă președinte, dacă am putea să facem ceva, ar fi ca noi să avem o cooperare mai bună cu parlamentele naționale, astfel încât acestea din urmă să poată, la rândul lor, să-și informeze guvernele. Să spună guvernelor, da, chiar dacă există o anumită distribuire a sarcinilor și o anumită diviziune a muncii, asta nu înseamnă că nu avem voie să cooperăm mai bine între noi. Noi putem să acordăm uh, ajutor Parlamentele Naționale și acestea, la rândul lor, pot să ne ajute. Noi credem că o întâlnire între Parlamentele Naționale și Parlamentul European ar trebui să aibă loc pentru a trece în revistă rezultatele eforturilor de coordonare în domeniul um, ajutorului uh, pentru dezvoltare. Noi, în aceste recomandări, am ținut cont și de noul regulament pentru instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Și credem că și Comisia ar trebui să țină cont de acest uh, instrument atunci când pune la punct noul regulament și trebuie să ceară și avizul uh, Comitetului Economic și Social, al Comitetului Regiunilor și ar trebui să aibă în vedere și un, um, o evaluare la jumătate de parcurs. Nu e o luptă pentru putere, aici. Cu toții ne dorim să fim implicați, dar din motive bine definite. Noi credem că ar trebui ca până pe 1 ianuarie 2015 Comisia să ne trimită o propunere legislativă, cum spuneam, în domeniul coordonării eforturilor um, de acordarea ajutorului pentru dezvoltare. Credem că va acordăm suficient timp uh, noi comisii care va uh, fi numită uh, nu va fi nici prea devreme după ce aceasta și-a început mandatul și nici noi nu va trebui să așteptăm prea mult. Această inițiativă nu trebuie să fie văzută ca o piedică în calea uh, um, eforturilor pe care deja le depune Comisia Europeană pentru a coordona mai bine munca donatorilor. Că este mai degrabă un fel de Uh, cârjă pentru uh, donatori, pentru ca aceștia să poată să-și atingă obiectivele și pentru ca noi, la rândul nostru, să garantăm uh, îndeplinirea acestor obiective în cele mai bune condiții. Oricum, acțiunile în comun uh, au mult mai mult impact și mult mai multă valoare decât acțiunile luate individual a celor 28 de state membre. Mulțumim, domnule Mitchell, pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Știm cu toții că banii ar putea să fie mult mai bine folosiți, mai ales în vremuri de criză. De mult timp discutăm despre acest subiect. Acum o să dau cuvântul colegilor și începem cu domnul Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Mitchell pentru pentru acest document în forma pe care ne-o prezintă și, de asemenea, pentru convingerea cu care își promovează acest raport și pentru modul în care lucrează cu ceilalți colegi din comisie și colaboreze chiar și cu mine și pentru a găsi uh, numitori comuni. Acest lucru este pozitiv și trebuie să subliniez un lucru, un aspect care mie mi se pare foarte important important în scenariul actual este ca două elemente să uh, interacționeze. În primul rând, o reducere a ajutorului de dezvoltare, respectiv ale eforturilor în diferitele țări, pentru că într-unele dintre țări există probleme cu propriile deficite bugetare, iar alte probleme creeze contextul uh, potrivit pentru ca anumite angajamente să fie reduse. Ne găsim într-o perioadă în care resursele sunt limitate și este posibil ca această perioadă să se prelungească. În același timp, însă, avem un studiu conform căruia uh, reiese că uh, Eforturile noastre sunt foarte scindate în funcție de sectoare, teritorii, regiuni, iar această fragmentare duce la slăbirea potențialului nostru de acțiune. Și în felul acesta nici obiectivele noastre nu pot fi atense, deci eradicarea, respectiv reducerea sărăciei, este pusă sub semnul întrebării. Datele care provin din diverse studii și eh, din diverse surse nu uh, se suprapun întotdeauna, însă se referă mereu la aceeași direcție. Fragmentare, lipsă de coordonare și toate acestea duc la o slăbire a potențialului nostru de acțiune. Grupul meu politic nu apără această idee, uh, nu dorim și nici eu nu doresc să facem uh, mai mult cu mai puțin, pentru că dacă aspirăm spre mai puțin, asta ar fi altceva, însă dacă tot avem mai puțin, atunci să dăm dovadă de mai multă determinare și cu resursele pe care le avem la îndemână, haide să obținem mai mult. De aceea sunt pentru a lucra mai unitar și doresc ca și Comisia să ne pună la dispoziție mecanisme de diverse tipuri pentru a putea consolida această coordonare. Ca apoi, trăgând linia, coordonarea să nu depindă numai de voința statelor respective, ci să existe elemente obligatorii, stimulente, astfel încât să se ajungă la o coordonare mai bună. Problema nu este una nouă, ci este una cunoscută de multă vreme. Multe state membre urmăresc uh, interese diferite. Multe state membre preferă anumite regiuni pe care le consideră privilegiate, anumiți vecini sunt privilegiați, iar alte teritorii uh, sunt mai puțin de interes pentru ele ceea ce duce la anumite reacții de egoism din partea statelor membre și asta în detrimentul politicii de dezvoltare. nu putem să eliminăm aceste tentații ale statelor membre de a se adresa în mod direct anumitor teritorii, respectiv aceste tendințe ale lor și uh, putem vorbi și despre anumită vizibilitate. Dar uh, împotriva acestor tendințe trebuie să luptăm cu niște mecanisme coordonate. Avem uh, trei think tank-uri care au fost prelucrate în aceste studii și care sunt cunoscute. Și, de asemenea, beneficiem de mai multe propuneri cu privire la o coordonare consolidată la diverse niveluri. Utilizarea de cele mai bune practici, o utilizare mai bună a coordonării diverselor modalități cu privire la uh, asistență, la acordarea de ajutor și o distribuție mai bună în funcție de sectoare, respectiv o planificare mai bună a programelor. Am specificat deja că drumul, că direcțiile sunt clare, dar avem nevoie de o coordonare mai bună, iar rezultatul final, adică obiectivul nostru, portul în care vrem să ajungem trebuie să fie și el clar. Pentru că este vorba despre comunitarizarea ajutorului pentru dezvoltare. Dar există aici diverse păreri cu privire la diferitele etape care ar trebui să fie parcurse, astfel încât să ajungem la acest punct final. Și, din acest motiv, avem nevoie de un fel de foaie de parcurs strategică, astfel încât la diverse niveluri de coordonare să fie depuse eforturi care să se îndrepte toate într-aceeași direcție. Spre această comunitarizare a ajutorului pentru dezvoltare. I-am spus deja raportorului, domnului Mitchell, că grupul nostru politic nu este deloc împotrivă ca, la un moment dat, să introducem anumite prevederi obligatorii din punct de vedere juridic, instrumente obligatorii din punct de vedere legislativ, legally binding, și că trebuie să discutăm și despre astfel de lucruri pentru a vedea dacă dorim de pe acum să le introducem sau dacă ele urmează să fie rezultatul unui, unei foi de parcurs și a implementării acesteia. Domnul Mitchell a subliniat că sfârșitul anului 2015 ne oferă suficient timp astfel încât să primim uh, propuneri din partea Comisiei. Și nu numai pentru că atunci vom avea de face cu un nou parlament care va fi fost votat, ci că pe vremea respectivă vom avea și o nouă comisie. Și poate că mediul economic se va fi îmbunătățit până la data respectivă. Și asta în uh, interesul politicii noastre pentru dezvoltare. Mulțumim așadar, domnule Mitchell, pentru acest raport. Suntem uh, întru totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește acest uh, subiect, însă mai trebuie să discutăm pe ce cale putem atinge obiectivul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc. Donc, la par... Acum dăm cuvântul doamnei Renate Hallen de la DGTEPCO. Good afternoon, many thanks. Bună ziua și vă mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru interesul Parlamentului în îmbunătățirea acestei coordonări. Este o chestiune foarte dragă Comisiei și EAS și noi am investit uh, și investim de mulți ani în această direcție. Așadar, dacă aveți o listă lungă în uh, proiectul dumneavoastră cu privire la uh, documente de referință, acest lucru reflectă abordarea pe termen lung de respirație ample pe care am aplicat-o până acum. Lucrăm cu uh, competențe paralele, avem uh, o politică de dezvoltare paralelă care este implementată și putem vorbi despre interesele naționale care prevalează în multe state membre. Sunt de acord cu ideea că, în final, trebuie să ajungem la o Europa europeizare a ajutorului, o comunitarizare a ajutorului european, însă nu cred că trebuie să devină un subiect comunitar, așa cum uh, am auzit din intervențiile care au avut loc, pentru că acest lucru nu ar fi în armonie cu tratatul. Obiectivul de a consolida Uniunea Europeană uh, ca tot și de a avea o voce mai puternică atunci când acționăm pe teren, cred că acest obiectiv este împărtășit de toată lumea. De asemenea, am avut șansa de a face câteva observații uh, cu privire la documentele pregătitoare. Și, după cum spuneam, noi suntem îngrijorați că codificarea într-un uh, stadiu relativ timpuriu uh, apare într-un moment în care trebuie să culegem roadele unei uh, activități uh, de colaborare pe care o facem de multă vreme. Aceasta este o parte importantă pentru planificarea viitoare a ajutorului și asistenței noastre, care se referă la uh, programarea comună pentru uh, noile noastre instrumente pentru următoarea perioadă financiară. Cu referire și la uh, parteneriatele pe care le avem cu alte țări. Există acum anumite procese care au fost stabilite, relații cu 40 de țări, mai mult sau mai puțin. Aceasta însă nu este o perspectivă pe termen scurt. Vor mai fi făcuți mulți pași, pași mici, însă este o evoluție de viitor. Așadar, dacă acum doriți să introduceți instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, nu știu dacă acesta este, acesta este momentul oportun de a face așa ceva, pentru că eforturile noastre de multă vreme și pe termen lung dau roade și, după cum spuneam, lucrăm în uh, zone de competență paralelă, așadar nu putem să forțăm statele membre, spun eu. Însă, ceea ce ne s-ar părea mai uh, adecvat este să oferim ocazia proceselor de programare comună care încep și care vor fi tot mai multe în viitorii ani, care să-și dovedească eficacitatea. Și aș fi recunoscătoare Parlamentului că dacă prin această inițiativă sau prin alte inițiative ar putea să existe legătură mai puternică cu uh, parlamentele și administrațiile naționale și în felul acesta să uh, chestioneze statele membre cu privire la ce fac ele la nivel național pentru a adopta și a pregăti structurile naționale astfel încât ele să uh, fie mai bine pregătite pentru aceste programe comune care ar facilita coordonarea Uniunii Europene și uh, posibilitatea de a vorbi într-un singur glas și de a acționa unitar. Puteți face acest lucru prin contactele dumneavoastră cu parlamentele naționale și, de asemenea, consider că dacă tot uh, vorbeam despre progres, probabil că va trebui să invităm mai uh, regulat pe reprezentanții noștri uh, pentru a vă informa cu privire la progresele pe care le realizăm, mai ales în ceea ce privește programarea comună, care este doar un element din această matrice, dar un element foarte important asupra căruia ne-am concentrat eforturile. Dacă este să citiți articolul 210 din tratat, acesta nu vorbește numai despre coordonare și despre uh, programele comune și coordonare, ci, despre, uh, coordonarea, ci și despre coordonarea sectorilor între țări interstatale. Și aici uh, observăm uh, un interes sporit din partea statelor membre. În felul acesta se poate ajunge la o diviziune a muncii mai bună în țări, dar, după cum spuneam, este un proces, un proces care nu este rapid, este mai degrabă unul lent. Și trebuie să înțelegem acest lucru pentru că așa stau lucrurile în realitate. Mai există și un alt element cu privire la care putem spune că este ceva dorit și care nici măcar nu cere o nouă abordare de convingere din partea Comisiei. Atunci când uh, trecem la dezvoltarea politicilor la nivel internațional și când pregătim poziția noastră pentru conferințele internaționale și negocierile internaționale, nu este garantat dinainte că vom avea o poziție comună a Uniunii Europene. Da, o avem în practică, dar nu este niciodată un fapt de la sine înțeles. Însă facem asta. Așadar, este pe, se bazează pe voluntariat este o povară, dar funcționează într-o oarecare măsură. Mă voi opri aici și uh, sunt uh, dispusă să răspund întrebărilor pe care le aveți. Știu că și uh, colegul meu de la IES este prezent pentru că și ei ar putea să răspundă la anumite întrebări care uh, vă interesează cu privire la propunerile de pe care le-ați înaintat. Ole Alex Gerbrandi du SUAE. Pardon. Mulțumesc și acum domnul Gerbrandi de la Serviciul European de Acțiune Externă dacă am pronunțat bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Mulțumim și comisiei dumneavoastră pentru ce a făcut în acest domeniu. Mulțumesc mai ales domnului Mitchell, raportor, pe acest subiect atât de important. Subliniem de asemenea cooperarea strânsă pe care o avem cu DEVCO la comisie, deci Comisia Europeană. Suntem pe aceeași lungime de undă Așadar, comentariile mele decurg direct din observațiile făcute de colega mea. Câteva observații, deci. În primul rând, noi susținem interpretarea legată de ce se va întâmpla cu acest raport. Coordonarea este una pe care o practicăm de multă vreme. Unele dintre aceste inițiative au început chiar în 1974, avem deci multe acte legislative, însă trebuie să și implementăm și este important ca Parlamentul European, dar și Parlamentele Naționale să tragă cumva la răspundere donatorii și guvernele. Problema este că, într-adevăr, rolul Sfârșitului European de Acțiune Externă nu prea apare așa cum trebuie în document. Bineînțeles că noi respectăm faptul că DG DEFCO este, un, uh, este liderul în ce privește programarea și planificarea aici. Pe de altă parte, noi dorim să ne referim cumva și la hotărârea Consiliului din iulie 2010 în care se stabilea, se înființa Serviciul European de Acțiune Externă și se subliniau acțiunile sale în domeniul dezvoltării. Apoi mi-aș dorea ca în raport să apară acțiunea noastră mai bine în, în raport, mă refer la uh, planificarea comună, pentru că este pur și simplu un instrument cheie pentru eficacitatea ajutorului și de deci ce vorba tot așa de transparență, ă, tragerea la răspundere, planificarea comună și așa mai departe. Apoi, tot așa, referindu-mă la ce a spus colega de la DEVCO, trebuie să recunoaștem că în etapa actuală nu am făcut mult mai mult decât ce am făcut uh, până acum, în etapa precedentă. Avem totuși uh, multe țări care, cu care lucrăm în această nouă etapă, țări cum ar fi Guatemala și Laos. Și deci programarea pe care noi o avem în față este foarte vastă, în toate țările, multe țări din lume, nu numai în țările mai sărace, ci și în țările cu venituri medii. Vreau să vă spun că programarea comună, practic, va absorbi aproximativ 30% din buget. Sunt lucruri care, deci, merită să fie în acest raport, să figureze, mă refer deci la această programare comună, joint programming. În sfârșit, în ce privește calendarul preconizat ca și colega de la DEFCO, probabil că merită să mai reflectăm la aceste lucruri, zic și eu. E nevoie și să continuăm cu abordarea noastră flexibilă, bazată pe țară. Cam aceasta ne dorim și asta facem în ultimii doi ani în ce privește agenda pe 10 ani, eu nu prea am resimțit nimic în acest sens, dar e pentru prima dată când aud ceva mai concret în acest sens. Bineînțeles că angajamentul este unul politic, dar și operațional, practic, acum. Și așa cum s-a spus, și în lumina Tratatului la Lisabona, și aici avem ocazii de a lucra împreună, de a face programare comună, însă să nu subestimăm nici rolul delegațiilor UE care de multe ori au preluat cumva leadership-ul unor inițiative foarte, foarte importante. Se investesc multe pentru a uh, pune în practică ceea ce se hotărăște la sediu central prin training și așa mai departe. Bineînțeles că factorii externi care ne ajută să ne orientăm, să progresăm în domeniul coordonării uh, Uh, sunt uh, unii cum ar fi acele crize multiple menționate aici, apoi uh, don donatorii emergenți, economiile emergente care și acestea se prezintă ca noi provocări și probabil în aceste condiții poate merită să regândim calendarul pentru a ne da ocazia să punem într-adevăr în aplicare acea programare comună, să vedem ce rezultate se obțin și ce învățăminte se pot trage. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o dați de a fi astăzi aici și, bineînțeles, vă, aduc, vă în continuare contribuția la acest proces. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Quackenburs de la Concord. Mm, bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a luat cuvântul, o să încerc să fiu succint. În general, suntem de acord cu forma și fondul raportului. Limbajul folosit uh, în raport este cumva aliniat cu strategiile actuale de dezvoltare ale țărilor și în ce privește temerile noastre legate de uh, schimbarea sau modificarea accentului de la țări mai uh, sărace la cele cu venitul mediu sunt cumva luate în calcul. Bineînțeles că ne-am dori clarificări totuși în ceea ce privește partea administrativă a regulamentului, ce resurse vor fi puse la dispoziție și apoi lipsește ceva, o referință clară la caracterul democratic al acestor inițiative și a faptului că cetățenii, societatea civilă și țările însele sunt cele care trebuie să își însușească aceste inițiative. Nu se menționează nicăieri acest lucru. În sfârșit, să se remurească mai bine faptul că această coerență a activităților externe nu trebuie să se limiteze la uh, strategiile și prioritățile strategice ale UE, ci să meargă mai departe, să se pună accentul pe prioritățile țărilor respective. Mulțumesc, domnul Michel, aveți cuvântul. Mm, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor pentru observațiile cât se poate de constructive în ce privește principalele puncte abordate în raport, bineînțeles că în ce privește amănuntele și amendamentele și consensul, avem încă timp să avem toate aceste lucruri uh, în discuție. Oricum, abordarea generală pare să fie una consensuală. Cât privește comentariile de la DG DEVCO și de la Serviciul European de Acțiune Externă, într-adevăr, echilibrul este unul important, aveți dreptate și ne întrebăm, și ne-ați întrebat dacă momentul este potrivit acum. Este vorba de o propunere legislativă care își dorește să fie mai etică, mai cooperativă, mai uh, bazată pe împărtășirea uh, eforturilor și iar trebui să fie obligatorie, constrângătoare. Dar dacă e vorba de timp, când este vorba, când e timpul uh, bun să facem un acest lucru? În 2015 ne vom găsi după alegerile europene și iarăși se va spune că nu e momentul oportun. Așadar, să știți că m-am gândit la acest aspect și apare acest element și în uh, remarcile introductive. În tratat, într-un articol, se spune că Comisia poate să ia orice fel de măsură pentru a uh, coordona politicile de dezvoltare între statele membre. Așadar, eu cred că când vine vorba de temeiul un astfel de raport, temeiul acesta, baza aceasta există. Nu m-aș face probleme. Ceea ce privește acea programare comună între UE și SEA, mi-ar place să am mai multe detalii în acest sens în ceea ce privește Concord și limbajul folosit și conținutul raportului. Apreciez aprecierea lor și am spus-o și eu că ne-ar trebui mai multă transparență și mai multă însușire democratică a acestor inițiative. Și bineînțeles că aici trebuie să implicăm nu numai Parlamentul și Consiliul, ci și PCOR și PCS, cum și entitățile menționate în articolul 9. Uh, deci cred că da, aveți dreptate, putem să implicăm pe mai mulți, dar să vedeți, uitați-vă în raport și vedeți că insist totuși în raportul meu pe această transparență și pe acest democratic ownership. De bună seamă, cooperarea sporită este o temă care preocupă mort pe foarte multă lume. Asta nu este o problemă. În ceea ce privește însă calendarul, sperăm că în curând se vor vedea rezultatele și că vom putea să clădi pe ele, dar folosirea actuală a resurselor va fi importantă în ultima instanță pentru a salva vieți omenești în toată lumea. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit dorim consens și cred că raportul este unul bun, va fi unul bun. Și iată, se va demonstra încă o dată că Parlamentul poate să aducă ceva util în joc. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că puteți să depuneți amendamente până pe 10 octombrie la prânz și votul va avea loc pe 5 noiembrie. Acum facem o mică pauză, deoarece avem timp la dispoziție în plus, însă vă rog să vă întoarceți peste 5 minute, pentru că avem comisari care ne vizitează de la Comisia Europeană. Nu e ceva așa de fiecare zi, așa că să știți că o să întâmpinăm pe domnul Pibalt și pe domnul Potocnic de la dezvoltare respectiv de la mediu, precum și pe doamna Amina J. Mohamed, consilier special de la ONU. Deci, o pauză de 50 minute. În curând ne vedem.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 Alors, mes chers collègues, nous avons... Stimați colegi, am ajuns la un punct strategic din discuția noastră în ce privește dezvoltarea într-un mediu sănătos și protejat. Este o chestiune crucială și pentru noi și pentru Comisia Envi, a cărei membrii ni s-au alăturat. Am avut un schimb uh, de vedere în ce privește reexaminarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a obiectivelor mileniului și vom face acest lucru în prezența domnilor comisar Pibal și Potocnic, care sunt comisarii responsabili cu mediul și cu dezvoltarea. Ne dorim să discutăm înaintea următoarei adunări generale a ONU și mai ales uh, înainte de um, următoarea reuniune la nivel ONU în ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și vrem să discutăm despre procesul de revizuire al obiectivelor mileniului, astfel încât să avem un cadru coerent și integrat pentru acestea din urmă. Urez încă o dată bun comisar și doamnei Amina Mohamed, care este consilier general și special al Secretariatului General al Națiunilor ONU, al uh, Națiunilor Unite, mă scuzați, pentru planificarea dezvoltării după perioada 2015. Vreau să mulțumesc și colegilor noștri de la Comisia ENVI și îndeoseb președintelui său, domnul Matias Grote, pentru prezență. Cu voia dumneavoastră vreau mai întâi să dau cuvântul dragului meu coleg, președinte al Comisiei ENVI, domnul Matias Grote și după care vor lua cuvântul cei doi comisari. Stimate colegă, vă ascultăm. Vielen Dank, Frau Kollegin Sicht. Mulțumesc, uh, stimată colegă. Îi salut pe toți cei prezenți, pe domnul Pibalx și de asemenea pe domnul Potocnic, pe care îl felicit cu privire la câștigarea premiului. Cu toții ne bucurăm că s-a întâmplat așa și că ați primit pe merit acest premiu. La Envy, de multe ori, avem uh, puncte pe ordinea de zi care aduc atingere celor uh, pe care le-ați menționat deja. Și cred că de aceea este important și de bun simț să avem această ședință în comun. Pentru că dacă este să vorbim despre dezvoltare durabilă și obiective de dezvoltare ale mileniului, atunci acest lucru nu îl putem face decât uh, colaborând. Și întrebarea este dacă la un moment dat nu va trebui să aglutinăm cele două noțiuni, dacă nu ar fi un lucru rezonabil. Și tocmai asta vrem să discutăm astăzi. Înainte de conferința Rio Plus 20 am uh, discutat mult despre uh, această conferință, despre subiecte și uh, îl observ și pe domnul uh, Robert Neuser, care de curând a publicat o carte uh, Um, prezentarea va urma, uh, dragă Norbert, și aceasta uh, prezintă o modalitate de a implementa aceste obiective. Și cred că pe viitor și ținând cont că urmează și conferința COP și de multe ori suntem frustrați că nu mergem destul de departe, dar nu cred că lumea trebuie să se adapteze la ritmul european și noi toți trebuie să participăm la acest ritm în care se modifică lucrurile, iar cum se prezintă acest ritm, despre acest lucru se discută în continuare. Însă dacă vrem să mișcăm lucrurile la nivel internațional, dacă dorim să implementăm aceste obiective, atunci trebuie să ne pregătim foarte bine la nivel european. Și să ne gândim la o infrastructură ecologică, la uh, energii uh, regenerabile pe care să le promovăm în mod corespunzător, pentru că numai în felul acesta putem să asigurăm o dreptate mai mare la nivel uh, internațional și să atingem obiectivele noastre comune. Iar din 2015 trebuie să vedem dacă să aducem la un numitor comun cele două uh, noțiuni, pentru că trebuie să spun, este o premieră și pentru mine participarea în acest fel la o astfel de dezbatere și sunt curios cum vom discuta și cum am putea să aducem lucrurile la un numitor comun. Conferința Rio plus 20 a adus mai mult decât uh, speraserăm la început, dar poate mai puțin decât uh, așteptaserăm. Aceasta este concluzia mea. Mă bucur așadar să ascult dezbaterea care va avea loc astăzi. Le mulțumesc și colegilor noștri pentru posibilitatea pe care ne-au oferit-o de a discuta în comun. Observ uh, și colegi de la Comisia Envi aici. Cred că este o sarcină herculiană, cea care ne mai așteaptă și va trebui să discutăm în Parlament uh, în toate comisiile despre acest subiect, nu numai uh, izolat la fiecare comisie în parte și poate va urma și un alt episod uh, la această întâlnire. Fidel. Mulțumesc, domnule Grote. Dau cuvântul domnului comisar Pibarx pentru 8 minute, vă rog. Va fi foarte dificil uh, să am numai 8 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Organizarea unei sesiuni comune a celor două comisii este un eveniment relevant și de actualitate vine înaintea unui eveniment special de la New York când vor fi revizuite următoarele obiective ale mileniului și se va vorbi despre dezvoltarea după perioada 2015. Această întâlnire în comun ilustrează foarte bine și faptul că cele două comisii își doresc să aibă uh, um, ocazia de a dezbate despre agenda dezvoltării după 2015, pentru că ne dorim să asigurăm dezvoltarea sustenabilă a planetei. Aceste două obiective trebuie să permită o uh, agendă de dezvoltare uh, cât mai completă cu putință. Nu putem să mai acceptăm ca uh, um, um, să existe discrepanțe atât de mari pe planetă sau să existe o contradicție între dezvoltare și protecția mediului înconjurător. Premiul care ne-a fost uh, acordat ne încurajează, iar rezoluția domnului Kaczmarek, care a fost uh, adoptată în iulie de către Parlamentul European pe tema obiectivelor mileniului, arată cât de uh, um, important este rolul pe care joacă Uniunea Europeană pe scena mondială în ce privește dezvoltările, dezvoltarea și obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Noi trebuie să facem față uh, uh, celor două provocări în mod simultan, cu un scop final nobil, o viață mai bună pentru noi toți. Sperăm să se ajungă la un acord în ce privește o agendă după 2015. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană ar trebui să ceară acțiuni la nivel mondial pe două linii. În primul rând, trebuie să încheiem ce am început, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ne diminuăm eforturile pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului în următorii doi ani. Domnul Ban Ki-moon, secretar general al ONU, a spus că idealul demnității pentru toți a permis să se vadă ce progrese s-au făcut uh, pe linia atingerii um, um, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Și Uniunea Europeană a făcut progrese în această privință, poate chiar cele mai importante progrese din toate uh, țările. Mai multe state membre s-au angajat să uh, aloce mai mult de 50 de miliarde de euro pe an cu titlul de ajutor pentru dezvoltare, mai mult de jumătate din suma acordată la nivel mondial. Și săptămâna viitoare va, se va publica un document oficial uh, și în plus această carte care va explica cum s-a încercat atingerea OMD-urilor la nivelul Uniunii Europene și sper că această carte uh, va uh, fi utilă pentru dumneavoastră. Am ajutat 70.000 de familii să aibă acces la apă potabilă. Am ajutat mii de copii să um, aibă acces la educația primară și um, 18 milioane de copii să fie vaccinați. Și putem să dăm multe alte asemenea exemple. Ar trebui să fim mândri de contribuția noastră la atingerea OMD-urilor. Și de asemenea, trebuie să spunem că sprijinul dumneavoastră și monitorizarea progreselor pe care ați, a făcut-o instituția dumneavoastră sunt prețioase. Însă, prea mulți oameni trăiesc încă în sărăcie extremă, prea multe femei uh, mor dând naștere, prea mulți copii mor uh, încă la o vârstă fragedă. Toată lumea trebuie să facă mai multe și poate să facă mai multe. Secretarul General Ban Ki-moon a redactat un raport special în vederea evenimentului de, um, um, de, luna, de săptămâna viitoare. Este nevoie de un miliard de euro. A existat, de fapt, această inițiativă numită Un miliard pentru dezvoltare pe care a prezentat-o domnul Barroso la New York anul trecut. Și în cadrul financiar multianual există linia bugetară a fondurilor pentru dezvoltare pe care și Parlamentul European trebuie să le aprobe și care vor permite Uniunii Europene să rămână un donator generos. Cred că Așa vom putea să ne continuăm eforturile pentru a atinge OMD-urile și uh, vom continua cu următoarea agendă de dezvoltare de după 2015. Cred că trebuie să avem un cadru ambițios pentru această perioadă de după 2015 în comunicarea Comisiei O viață decentă pentru toți s-a uh, delimitat această viziune. Cum putem să împăcăm lupta împotriva sărăciei cu dezvoltarea durabilă? Trebuie să ținem cont de cele cinci elemente cheie pe care le-am mai evocat și cu alte ocazii. În primul rând, uh, o, um, oamenii să aibă dreptul la un trai decent și condiții de bază, gestionarea sustenabilă a resurselor, protecția mediului, justiție și egalitate, drepturile omului și stabilitate. Cu toții știm că există o legătură între uh, împuternicirea populației și dezvoltare. Acum suntem mai mult victimele uh, ciclurilor fizice decât în trecut și generațiile viitoare vor uh, avea și mai mult de uh, suferit. Și atunci trebuie să găsim o cale pentru a avea sustenabilitate uh, pe termen uh, lung. Ar trebui să evidențiez însă anumite lucruri. Este o idee preconcepută, m am zis o idee bine acceptată de toată lumea că pentru prima oară ne-am dat seama că pentru a eradica sărăcia avem nevoie de o gestionare uh, rațională a resurselor. Nu ne putem permite să eșuăm și aceasta trebuie să fie angajamentul nostru. Ca să atingem acest obiectiv, avem nevoie de un cadru cuprinzător și ambițios, cum spuneam, pentru perioada după 2015. Aceste obiective ar trebui să fie aceleași pentru toate țările, dar să se țină cont de specificitățile lor naționale. Avem nevoie de un adevărat parteneriat în care guvernele din toate țările să fie părți implicate, precum și uh, societatea civilă și, de ce nu, sectorul privat. Comisia, statele membre și Parlamentul European sunt de acord pe majoritatea acestor tematici, ceea ce ne va permite să trimitem săptămâna viitoare un mesaj foarte cu ocazia um, um, conferinței de la New York. și raportul domnului secretar general Ban Ki-moon reflectă toate aceste priorități, care sunt de altfel și cele ale Statelor Unite ale Americii. Obiectivele dezvoltării sustenabile, de asemenea, țin cont de toate aceste puncte, dar să nu ne facem iluzii. Găsirea unui acord global în ce privește un acord după 2015 este o misiune dificilă și nu se poate duce la bun sfârșit dacă nu ne implicăm cu toții pe deplin. Va trebui însă să avem un asemenea acord oficial în care principalele tendințe să fie avute în vedere și în care să se stabilească o foaie de parcurs transparentă pentru toată lumea. Eu sunt hotărât să fac în așa fel încât Uniunea Europeană să își facă auzit glasul și să se țină cont de poziția noastră. Dar pentru aceasta trebuie să ne uh, respectăm propriile promisiuni în ce privește OMD-urile în următorii doi ani. Și să nu uităm faptul că o asemenea agenda mondială nu poate fi dezbătută într-un alt cadru decât cel de la ONU. Acesta este cadrul cel mai adecvat. Doar un angajament pe termen lung uh, pentru atingerea de ținte până în 2020 sau 2025 este un angajament credibil. Și Uniunea Europeană are o ocazie istorică de a juca un rol pregnant. Săptămâna viitoare va marca începutul discuțiilor pentru a fixa acest nou cadru. Și Uniunea Europeană va fi bine reprezentată. Și am vrut să vă prezentez viziunea noastră politică și mulțumesc Parlamentul European pentru implicații. Cum spuneam, misiunea este una foarte dificilă și cu toții trebuie să ne concentrăm pe ce ne rămâne de făcut în următorii ani. Dar noi credem că avem un bun punct de plecare pentru a face progrese. Există și în uh, alte uh, capitale întâlniri pentru a se obține o convergență a uh, opiniilor, ca de exemplu la Paris. Eu am fost foarte uh, Uh, mulțumit când am primit un semn de uh, recunoaștere și de apreciere din partea partenerilor noștri, de exemplu din partea Indiei. Societatea civilă, de asemenea, ne mulțumește pentru faptul că o consultăm, o implicăm și cred că trebuie să continuăm în acest spirit de deschidere și să încercăm să obținem cele mai bune rezultate cu putință până în 2015. Nu e vorba numai despre un mesaj uh, politic puternic, ci de un apel lansat pentru a se lua măsuri și pentru a da dovadă de simț de răspundere. Je passe à présent la parole. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar Potocnic tot pentru un minut. Merci beaucoup. Honorable chairs of both committees. Stimați deputați, stimați comisari, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați organizat această ședință comună. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a discuta agenda post-2015 și provocările importante pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, aș dori să mă alătur celor uh, spuse uh, deja de către Andre. Într-adevăr, am uh, colaborat foarte bine și ca să fiu sincer, când am aflat că vorbește înaintea mea, a trebuit să modific discursul pentru că am înțeles că va transmite în esență cam același mesaj. Oricum este un semn bun și anume faptul că comisarii pentru mediu și uh, pentru dezvoltare vorbesc în aceeași limbă. Îi mulțumesc și uh, Aminei pentru tot ceea ce s-a făcut. Uh, raportul Secretariatului General este foarte bun și uh, consistent. Unde ne găsim? În ultimii 20 de ani Lumea a înregistrat progrese semnificative în uh, lupta împotriva sărăciei pentru a, a ajuta pe cei săraci. Vorbim aici de 1,3 milioane, milioane de oameni care însă în continuare se luptă cu greutăți. Foarte important uh, în acest context este dezvoltarea durabilă. Lumea a înregistrat progrese și în această direcție ca rezultat al uh, multor summituri, al multor acțiuni care au fost reflectate și la summiturile de la Johannesburg și de la Rio. Însă, în continuare, trebuie să facem multe eforturi. Două treimi din serviciile oferite de natură, inclusiv uh, pământul fertil, apele curate și aerul, sunt în regres, iar uh, deprecierea resurselor naturale ca urmare a schimbărilor climatice se apropie de limitele uh, de la care efectele devin irreversibile asupra societății umane și asupra mediului natural. Trebuie să ne gândim că din 1992 încoace, catastrofele naturale au omorât 1,3 milioane de oameni și au uh, dus la pierdere de 750 de milioane de euro suntem lipsiți de putere în fața secetelor și ale altor catastrofe naturale, însă, de prea multe ori, din păcate, activitățile umane sunt cele care se găsesc în spatele acestor catastrofe naturale. Nu putem să le oprim, însă, de multe ori, am fi putut să le prevenim respectând limitele planetei noastre. Doamnelor și domnilor, provocările pe care le avem în fața noastră astăzi sunt universale, dar și uh, legate între ele. Sistem, uh, sustenabilitatea, uh, eradicarea sărăciei, probleme de mediu, toate acestea sunt uh, aceleași fețe ale medaliei. Nu putem să ridicăm uh, sărăcia și să asigurăm o viață decentă tuturor, fără în același timp să abordăm uh, sustenabilitatea sistemului uh, de mediu și uh, din partea cealaltă. Așadar, nu este suficient să abordăm acele abordări uh, în mod separat. Numai o abordare integrată va putea să ne asigure o viață decentă pentru noi toți până în 2030 și să ne ofere și mai departe un viitor durabil. Și pentru a face acest lucru trebuie să construim pornind de la angajamentele puternice pe care ne-am asumat la Rio anul trecut. Rio Plus 20 a început un proces de reconsolidare a cadrului instituțional pentru dezvoltare durabile, durabilă. S-a luat o decizie foarte importantă cu privire la uh, stabilirea unui forum uh, la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă, care uh, să înlocuiască Comisia pentru Dezvoltare Durabilă. Sunt convins că datorită acestui acord care s-a atins cu privire la aspectele organizatorice, forumul la nivel înalt va fi capabil să ofere și să integreze uh, aceste dimensiuni libere ale uh, dezvoltării durabile. De la forum ne-am întâlnit sub auspiciile adunării generale și a ECOSOC și uh, mă aștept că în felul acesta vom reuși să păstrăm un nivel înalt uh, al dezvoltării durabile la toate nivelurile. Consider de asemenea că um, forumul de nivel înalt joacă un rol important în promovarea agendei privind dezvoltarea durabilă la nivel internațional. Dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei sunt uh, interrelaționate, de aceea acest for va avea un rol important de jucat în promovarea uh, acestor subiecte și după 2015. Rio plus 20 a inițiat un proces de uh, dezvoltare a obiectivelor privind dezvoltarea durabilă și a stabilit uh, obiective verzi cu privire la eradicarea uh, sărăciei uh, și este foarte important să încercăm să le atingem. Cred cu convingere că economia verde este foarte importantă și reprezintă un instrument foarte important, ba chiar unul indispensabil dacă dorim să facem față provocărilor din viitor. De aceea va trebui să continuăm să susținem dezvoltarea durabilă prin implementarea strategiei Europa 2020, uh, inclusiv a foii de parcurs privind uh, resursele energetice. Este foarte important să uh, mergem pe drumul către uh, o economie cât mai verde, de aceea noi încercăm să pregătim aceste politici pentru ca ele să fie adaptate la provocările pentru viitor. Credem că aceste motoare pentru transformare trebuie să fie parte a activității internaționale, ceea ce înseamnă că obiectivele de dezvoltare ale mileniului ar trebui să promoveze uh, schimbarea către o economie mai verde. Toate țările, la nivel internațional, trebuie să se angajeze pe această cale. Este cât se poate de clar că avem nevoie de o abordare comună a Uniunii Europene pentru următoarele etape cu privire la procesele în desfășurare la nivel internațional care vor duce la uh, implementarea obiectivelor de dezvoltare. Și în acest context, trei aspecte sunt foarte importante. Așa cum s-a convenit la uh, Rio 20+, plus, obiectivele pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie aplicabile uh, la nivel universal. Această chestiune a universalității este fundamentală. Reprezintă o viziune pentru viitor, o viziune uh, la care trebuie să se angajeze toți actorii de la nivel internațional. Nu este o agendă numai pentru țările în dezvoltare, ci este o agendă pentru toate țările și toate economiile, uh, fie că este vorba despre țări în dezvoltare, emergente sau gata dezvoltate. Vrem să ne asigurăm că toate țările, inclusiv membrii Uniunii Europene și alte state dezvoltate, se angajează cu privire la producția și consumul durabil. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm, trebuie să asigurăm, îmi cer scuze, o abordare integrată atunci când vorbim despre obiectivele uh, de dezvoltare durabilă, ținându-se cont de aspectele sociale, economice și de mediu, care nu pot fi separate unele de altele. Cu alte cuvinte, dezvoltarea durabilă și obiectivele acesteia trebuie să abordeze toate cele trei aspecte și dimensiuni ale dezvoltării durabile. Și o cale de a face acest lucru este de a se considera obiectivele ca fiind uh, obiective comune. Am observat că construirea unor astfel de interrelaționări a funcționat bine în ceea ce privește uh, relația între calitatea aerului și sănătate sau energie și apă. Peste 2 miliarde de oameni depind de uh, această fragilitate a ecosistemelor. De aceea trebuie să protejăm biodiversitatea, pentru că în felul acesta contribuim în mod direct la eradicarea sărăciei. În fine, obiectivele de dezvoltare durabile trebuie uh, redatate astfel încât ele să se bazeze pe argumente științifice. Indicatorii trebuie să fie comensurabili. Și pentru a uh, încheia, pentru a ne gândi în continuare la obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să continuăm să avem un dialog deschis cu toate părțile implicate semnificative. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze pe deplin uh, la procesele viitoare cu informații coerente și consistente la toate uh, forurile internaționale. Așa cum a spus și domnul Barroso în scrisoarea sa către Parlamentul European, între prioritățile sale, uh, Uh, vom continua să stabilim agenda pentru un follow-up ambițios cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă și vom încerca să aducem acestea la un numitor comun cu obiectivele dezvoltării durale, durabile. Pentru că dacă dorim să influențăm în mod semnificativ dialogul global, trebuie să avem o viziune comună europeană cu privire la aceste obiective uh, comune. Este datoria noastră, responsabilitatea noastră să asigurăm că Uniunea Europeană va fi capabilă să acționeze ca o un partener de negociare deschis cu privire la toate subiectele care, au fost, uh, care vor fi ridicate la summitul din 2015. Apreciez uh, inițiativele celor două comisii de a aborda subiectele de interes pentru Agenda Post 2015 în comun și am încredere uh, că toți membrii uh, Uniunii Europene, inclusiv deputații celor două comisii, vor sprijini momentul politic, astfel încât noi să um, progresăm pe direcția îndeplinirii obiectivelor sus menționate. Mulțumesc! Je passe à présent la parole à... Dau acum cuvântul uh, doamnei consilier special Amino Mohamed, 8 minute. Thank you very much. Honorable chairs, excellencies, Andre. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, excelențele voastre, dragi membri ai Parlamentului European, îmi dați ocazia să prezint aici uh, activitatea mea în fața comisiei dumneavoastră și comisiilor dumneavoastră reunite. Obiectivele mileniului reprezintă o schimbare de paradigmă majoră în ceea ce privește reducerea sărăciei pe plan internațional. S-au făcut progrese, însă perspectivele de a atinge toate obiectivele sunt din ce în ce mai îndepărtate pentru o serie de țări și regiuni. Mai mult de un miliard de persoane cunosc o sărăcie extremă și mulți, mult mai mulți nu au servicii de sănătate, educație adecvate și așa mai departe și sunt discriminați pe bază de vârstă, gen și așa mai departe. Ne oprie, apropiem de 2015 și Comunitatea Internațională accelerează eforturile în acest sens. Pentru a răspunde acestor angajamente, trebuie să ne concentrăm în continuare pe aceste priorități. Mă bucur că Parlamentul European și Uniunea Europeană fac uh, tot ce se poate pentru a se atinge aceste obiective la mijloc este până la urmă credibilitatea. Însă sunt totuși temeri, pentru că chiar dacă se ating aceste obiective, rămân multe, multe de făcut. Multe probleme s-au accentuat, inegalitatea, problemele de mediu și așa mai departe, care pun în pericol viitorul nostru, iar impactul schimbărilor climatice nu mai este pus sub semnul întrebării. Oamenii doresc guverne mai bune, mai responsabile, o guvernanță mai bună la toate nivelurile. Migrația a devenit o mare problemă și mulți tineri au probleme cu a, pentru, pentru a găsi un loc de muncă decent și chiar pentru a duce o viață decentă. Și multe probleme afectează tinerii și copiii, problemele de trafic de tot felul ă, subminează drepturile omului. E nevoie de o agendă de tranziție care să ia în calcul toate aceste lucruri, însă eradicarea sărăciei trebuie să fie obiectivul final. E nevoie de o nouă dinamică pentru o economie durabilă și cu puține emisii. Aceste provocări pe viitor sunt nici în ce mai mult mai cross, mai uh, intrageneraționale, transversale și așa mai departe. ONU în ultimii ani s-a angajat uh, pe o scară foarte largă cu foarte mulți actori uh, din toată lumea. În cooperare strânsă cu acești parteneri, ONU a putut să audă vocile a milioane de persoane cât privește agenda de după 2015, ca să știm ce lume își doresc oamenii. Status voul nu este o opțiune în acest sens. Provocările actuale, globale, precum și unele noi, vor necesita o schimbare profundă cât privește principiile directoare, precum și standarde operaționale pentru ca comunitatea internațională să funcționeze efectiv. Nu știm încă ce se va întâmpla la negocierile interguvernamentale, cât care vizează cadrul de după 2015. Se pare totuși că dezvoltarea durabilă cu cele trei dimensiuni, economică, socială și de mediu, sunt tematici care vor trebui să sufere această transformare profundă de paradigmă. În această nouă agendă, Comunitatea internațională are oportunitatea unică de a aborda această, acest lucru din cele trei unghiuri. Și asta pentru a aduce împreună toate aspirațiile legitime și nevoile oamenilor. E nevoie, deci, de o nouă abordare pentru provocări globale. Pentru că dezvoltarea durabilă este, până la urmă, viitorul nostru. Parlamentul European, care încearcă să accelereze atingerea acestor obiective uh, de dezvoltare a mileniului, nu poate să fie subestimat. Este vorba de amplificarea acestor măsuri și de a fi o cutie de rezonanță pentru nevoile oamenilor, astfel Parlamentul European este un partener aparte pe plan internațional. Acum uh, câțiva ani aș fi fost mai pesimistă, însă acum sunt totuși optimistă că ne îndreptăm pe calea, spre calea ce bună în ceea ce privește planificarea de după 2015 și vreau să mulțumesc celor două comisari aici pentru că am lucrat foarte mult împreună ca să putem să avem o convergență. Procesul interguvernamental sub egida OGU, ONU este pe deplin operațional vor exista recomandări care vor apărea din, de la, din, după aceste grupuri de lucru, precum și de la grupurile de experți. Toate aceste lucruri se vor concretiza până în 2014, în septembrie. Va avea sau are loc și un forum la înalt nivel politic pe 24 septembrie. Vocile a milioane de persoane au fost auzite prin consultări în toată lumea și lucrurile acestea vor fi cunoscute uh, și sunt cunoscute în cadrul unui raport publicat acum o săptămână. Consecințele schimbărilor climatice asupra agendei de după 2015 sunt foarte importante. Uh, acest fenomen afectează societatea, economia într-un mod fundamental, viața oamenilor. Trebuie făcute multe pentru a rezolva aceste probleme, în paralel cu problemele legate de sărăcie și de creștere economică. Guvernele trebuie să se pună în mișcare pentru a obține obiectivele după 2015, însă trebuie să ne asigurăm că toate măsurile sunt convergente și că rezultatele vor fi complementare și se vor consolida reciproc. Raportul secretarului general al ONU, O viață demnă pentru toți, subliniază Viziunea sa asupra ce se va întâmpla după 2015 conține recomandări cheie pentru statele membre în contextul negocierilor în curs. Acest raport subliniază care sunt principalele preocupări și dorința de nu a lăsa pe nimeni în urmă. Această dezvoltare durabilă și uh, eradicarea sărăciei sunt obiective fundamentale. Această dezvoltare durabilă și uh, economie uh, socială și justă trebuie să devină adevărate standarde operaționale, cum s-a uh, văzut la Rio. Asta se necesită statul de drept și instituții funcționale pentru pace. Aceasta presupune și un nou parteneriat global, luând în calcul circumstanțele naționale, regionale și locale și prioritățile acestea și permițând tuturor actorilor, chiar și ONU, să aibă o abordare mai uh, bazată pe coeziune. Monitorizarea va fi crucială în acest sens iar guvernele, mai ales parlamentele, vor juca un rol aparte. Monitorizarea uh, responsabilităților va fi și ea foarte importantă prin dialog cu cetățenii și cu firmele responsabile, punând în joc noile tehnologii pentru o folosire mai bună a statisticilor și pentru reducerea costurilor. Trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt uh, destinate uh, rezolvării problemelor pentru a pune pe uh, picioare pe plan național această agendă după 2015. Provocările sunt unele complexe, iar economia este în transformare. Asta înseamnă nevoie, nevoia de un nou parteneriat global. Statele membre vor trebui să aducă coerență și claritate la această foaie de drum. Procesul va fi unul foarte și este unul foarte complex pe 25 va avea loc o adunare generală care va da undă verde acestui proces de după 2015, evaluându-se ce s-a făcut până acum în ce privește obiectivele mileniului și aducând un sprijin politic major pentru accelerarea eforturilor în acest sens. Noi apreciem leadership-ul Uniunii Europene în acest sens. Sistemul ONU dorește și el să intre în acest proces de tranziție uh, printr-o fază mai consensuală, apoi lăsând locul țărilor să se exprime. Grup, grupul de lucru, la cel mai înalt nivel, grupul de experți privind finanțarea, sunt tot atâtea ocazii pentru a uh, oferi inputul atât de necesar înainte de adunarea generală. Definirea cadrului de dezvoltare după 2015 este o sarcină istorică pentru ONU și pentru statele sale membre. Status quo nu este o soluție uh, pentru un viitor uh, inclusiv, de aceea suntem într-o situație de urgență, iar comunitatea internațională trebuie să meargă dincolo de interese și diviziuni geopolitice și ideologice pentru a avea o agendă cât se poate de ambițioasă. Mulțumim Uniunii Europene pentru participarea activă și constructivă la procesul interguvernamental de la New York, de aceea mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul său generos în cursul consultărilor multinivel pe care le-am luat, inclusiv un prezidiu, un panel de uh, specialiști, precum și uh, task force-ul pe care l-am avut, uh, inclusiv inclu, incluzând uh, firme, deci societăți în domeniul afacerilor. Iată, dorim să avem o schimbare de paradigmă cât privește acest concept de dezvoltare durabilă pentru a include aspectele economice. Secretarul general uh, le-a accentuat, dar și Comisia Europeană și felicităm Comisia Europeană pentru acest lucru. Iată, toate aceste lucruri trebuie să fie puse în mișcare pentru ca să co cooperăm mai bine între toate agențiile și instituțiile noastre ca să putem să punem în aplicare această agendă de după 2015. Uniunea Europeană este un actor cheie care poate ghida comunitatea internațională pentru a obține o agendă coerentă după, după 2015. Domnilor și domnilor, în concluzie, noi suntem prima generație care are resursele și know-how-ul pentru a aborda problema sărăciei extreme și care poate să pună în mișcare planeta noastră uh, pentru dezvoltare durabilă înainte de a fi prea târziu. Deliberările sunt în curs nu numai la New York, dar și în toată lumea pe chestiuni cât se poate de importante, inclusiv finanțarea dezvoltării, responsabilitatea comună și diferențiată, parteneriate public-privat, care sunt necesare în cadrul acestei agende. Însă, după 2015 avem un cadru care ne dă această ocazie formidabilă de a face aceste lucruri și vreau să îndemn statele membre să se uh, alinieze în jurul acestor obiective. Trebuie să eradicăm uh, sărăcia, să promovăm uh, și să protejăm mediul și oportunități pentru toată lumea să oferim. Iată, este un moment foarte important pentru a uh, putea avea o lume mai bună, plină de demnitate pentru toată lumea. Nu putem să îi lăsăm pe din afară uh, pe nimeni și iată, vă mulțumesc pentru o atenție. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole. Mulțumesc. Am să dau cuvântul colegilor mei, deputaților europeni, începând cu domnul Kaczmarek. Scuze, scuze, două minute și <laughs> jumătate, nu mai mult aveți la dispoziție. Mm. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, domnilor comisari, domnilor și domnilor. Sunt de acord cu ce a spus domnul comisar Pibalx. Astăzi putem să fim mai optimiști în ce privește posibilitatea de a atinge obiectivele mileniului. În 2004, când am participat pentru prima oară la lucrările comisiei noastre, eram mult mai sceptic. Și de ce sunt mai optimist? Poate din cauza că ne coordonăm mai bine, pentru că cu cât se apropie data limită și noi ne însutim eforturile. Oricum, eu personal cred că vom reuși să atingem efectiv obiectivele pe care ne le-am fixat, uh, fixat în ce privește agenda de dezvoltare a mileniului. Și aici, la Parlamentul European, am făcut multe eforturi. Ne-am uitat la compatibilitatea între documente, raporturile, um, rapoartele adoptate de noi și documentele comisiei, de exemplu. Însă este vorba despre niște obiective strategice. Obiectivele strategice trebuie să fie adoptate în comun. Ar trebui să avem obiective în comun și să avem o viziune foarte ambițioasă, care nu uită pe nimeni și să ne fixăm niște obiective care pot să fie și măsurate. Atât Parlamentul cât și Comisia afirmă acest lucru, deci suntem uh, de aceeași părere. O altă observație. Trebuie să integrăm în aceeași politică dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător. Dacă vom reuși să o facem, atunci nu vom repeta greșelile trecutului, mai ales în țările care astăzi sunt țări dezvoltate, dar nu a fost o dezvoltare durabilă și astăzi plătim prețul. Și nu numai țările dezvoltate plătesc prețul, ci și țările în curs de dezvoltare. De aceea spun că dacă reușim să integrăm aceste uh, două aspecte și să le uh, împăcăm, atunci nu o să mai uh, repetăm de două ori aceeași greșeală. Pentru că Dacă avem pe de o parte obiectivele politice, pe de altă parte obiectivele de mediu, pe de altă parte, a treia parte, obiectivele de dezvoltare, este clar că la un moment dat uh, vor intra în conflict. Calea de urmat este să avem aceleași obiective și nu să existe o ierarhizare. Merci, Monsieur Cachemarec. Je passe à présent. Vă mulțumesc, domnule Kaczmarek. Acum dau cuvântul domnului Cashman. Thank you, Madam President. Uh, can I... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Nu că aș fi în dezacord, dar vreau să insist asupra misiunii care ne revine. Am citit toate documentele și nicăieri nu se vorbește despre populația Uh, de homosexuali, lesbian și transexual, uh, decât uh, poate într-o anexă. E foarte bine că vorbim despre femei, dar cum putem să atingem potențialul maxim dacă nu apărăm și drepturile de bază a acestei populații? Noi înșine ne luptăm aici la Parlamentul European și împreună cu partenerii din țările ACP, noi ne luptăm pentru drepturi egale și Ban Ki-moon în mod strălucit a apărat drepturi egale pentru toată lumea și asupra acestui lucru vreau eu să insist. Trebuie să ținem cont de toate uh, ființele care locuiesc pe această planetă, de toate ființele umane. Și acest lucru este valabil și la nivel european și la nivel ONU. Deocamdată încă există o ierarhizare a drepturilor. Unii au mai puține drepturi decât alții și acest lucru nu este acceptabil. Mulțumesc că dau cuvântul doamnei Grez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E adevărat că în momentul în care s-a făcut declarația mileniului a fost o întâlnire cu un număr foarte mare de participanți, șef de stat și de guverne. Dar ce s-a întâmplat între timp? Așa cum a spus și colegul meu Cashman, există încă multe probleme nesoluționate, ca de exemplu cea a persoanelor care au uh, orientări sexuale diferite. De asemenea, uh, drepturile femeilor în continuare lasă de torit. 1,3 milioane de persoane încă trăiesc cu mai puțin de un euro pe zi, corupția continuă, problemele cu frecventarea școlilor nu sunt rezolvate și conflictele sunt înfloritoare. Da, bineînțeles că în acest for am votat o rezoluție în ce privește obiectivele mileniului în domeniul dezvoltării și ne-am bazat pe raportul colegului Cacmare, care propunea un nou cadru de dezvoltare, unde să existe mai multă transparență, o abordare bazată pe drepturile omului și o bună guvernanță. Și de altfel, aia a fost creat și un grup la nivel înalt. Totuși, Aș vrea să spun, dacă nu luptăm în mod eficient împotriva evaziunii fiscale, împotriva spălării de bani, dacă nu reușim să ajungem la niște reguli uh, constrângătoare în ce privește răspunderea socială și de mediu a întreprinderilor, dacă nu reușim să găsim niște acorduri comerciale echilibrate, atunci aceste obiective uh, se vor transforma în vorbe în vânt. Ar trebui să punem capăt inegalităților care se adâncesc, crizelor care se, multiplic, care se multiplică, crizelor, pierdere diversității, exploatări excesive resurselor naturale și așa mai departe. Numai dacă ne schimbăm um, um modul de a produce și de a consume, consuma peste toată lumea, vom reuși să ne schimbăm cu adevărat viitorul. Avem nevoie de o dimensiune socială, o dimensiune economică nouă și toate puterile, țări europene sau nu, sunt chemate să facă un gest. Bineînțeles că lupta împotriva sărăciei și dezvoltarea durabilă merg mână în mână, însă nu sunt la fel de optimistă ca și colegul meu Filip Cacmare. Cred că facem față unei adevărate provocări. Trebuie să găsim un nou mod de dezvoltare care să fie compatibil cu resursele limitate ale planetei. Și nu cred că dacă aplicăm modelul de dezvoltare din nord în sud, vom reuși să facem acest lucru. Am mai multe întrebări pentru domnii comisar. Cum putem să orientăm concret ajutorul pentru dezvoltare ca să sprijinim um, politica energetică din Sud și cum putem să facem ca um, dezvoltarea durabilă să devină o prioritate pentru politica de dezvoltare în general. Mulțumesc, doamnă Gres. Are cuvântul doamna Clas. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru faptul că putem să ne întâlnim astăzi uh, cei de la mediu și cei de la uh, politica pentru dezvoltare. Din, discursul, uh, din discursuri a ieșit un lucru cât se poate de și cu toții ne luptăm cu privire la diversele um, domenii politice și încercăm să le aducem la un numitor comun. Este important ca toate aspectele să fie coerente. De multe ori însă mă întreb dacă beneficiem de instrumentele corecte. Pentru că vorbim aici, și doresc să numesc un exemplu care mi-a venit în minte în ultimele săptămâni. Este vorba despre discuția uh, pe care am dus-o referitoare la uh, dacă să vorbim despre carburanți în continuare sau mai degrabă despre um, alte tipuri de energie. Cu toții uh, suntem conștienți cât de importante sunt pădurile tropicale pentru clima globală, însă, după părerea mea, nu uh, este suficient să introducem factori ILUC pentru ca producția să fie reglementată. În primul rând, trebuie să economisim consumul de energie și să-l configurăm mai eficient. Acesta trebuie să fie primul obiectiv la nivel global. Ce putem să facem? Astfel încât pădurile tropicale să fie uh, prezervate. Pentru, din punctul meu de vedere, nu este suficient să interzi interzicem uh, defrișarea, pentru că uh, națiunile care dețin aceste păduri tropicale doresc să aibă și o economie puternică. Așadar, uh, ei nu pot spune uh, că dacă ai vreodată păduri tropicale, uh, pot trăi numai din prezervarea acestora. Așadar, cum au spus și colegii mei dinainte, trebuie să ne gândim la valoarea pădurilor tropicale și trebuie să fim dispuși să plătim pentru prezervarea acestora, pentru că oamenii trebuie să investească în prezervarea pădurilor tropicale. Aș vrea să întreb pe comisar cu privire la această marcă Red Plus. Înainte de ratificare, ce posibilități vede Europa de a promova acest tip de inițiativă? Pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este o abordare foarte importantă în vederea atingerii obiectivelor noastre pentru viitor. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tirolia. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ca și alți colegi, am citit comunicarea de pe 16 iulie cu multă atenție. Suntem în ajunul unor dezbateri politice foarte importante, odată cu redefinirea obiectivelor internaționale de luptă împotriva sărăciei de la conferința ONU despre climă de după 2015. Va trebui să răspundem provocărilor acestui secol, lupta împotriva sărăciei și împotriva inegalităților și protecția planetelor. Noi suntem campioni în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru favorizarea dezvoltării și trebuie să fim la înălțime. După ce am citit această comunicare, însă am rămas oarecum sceptic. Nu putem decât să fim de acord cu constatarea pe care ați făcut-o și dumneavoastră. Avem nevoie de un cadru internațional pentru dezvoltarea de după 2015, cu obiective specifice de la un stat la altul. Însă cred că este nevoie de lămuriri atunci când comisarul ne spune, de exemplu, că trebuie să uh, folosim toate resursele financiare disponibile pentru perioada după 2015. Însă, în ce privește resursele publice și private, cere uh, definirea de criterii internaționale. Numai APD-ul, aceste parteneriate, ne permit să luptăm în mod eficient împotriva sărăciilor. Ar trebui poate să revizuim uh, definiția acestor acorduri, pentru că altfel um, um, ar trebui să redefinim uh, noțiunea de um, ajutor pentru dezvoltare, APD, în limba franceză, pentru că altfel uh, riscăm din nou să se facă acest amalgam, că, de exemplu, cheltuielile militare să fie incluse la capitolul cheltuieli pentru dezvoltare. În plus, există și o altă provocare, definirea de criterii internaționale, astfel încât banii alocați ajutorului pentru dezvoltare să uh, fie folosiți cu adevărat pentru a lupta împotriva sărăciei și a proteja planeta. Nu se dau piste concrete, din păcate, deși există multe exemple pozitive în Europa. De exemplu, Franța își reformează în profunzime politica pentru dezvoltare. Guvernul francez dorește să înscrie dezvoltarea durabilă ca fiind o prioritate în toate uh, proiectele Agenției franceze pentru dezvoltare. Și acum uh, s-a creat și uh, un sistem de notare al proiectelor Agenției franceze pentru dezvoltare din perspectiva dezvoltării durabile. Și de aceea uh, regret faptul că Comisia pare mai timidă decât anumite guverne naționale ar trebui să dați dovadă de mai multă ambiție. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Mice. Thank you, Madam President. Um... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Știu că cuvintele convergente și eficiență, convergență, eficiență și o abordare integrată um, sunt foarte importante. Așadar vreau să menționez câteva aspecte care, din punctul meu de vedere, sunt importante. Domnul Pibals, poate că m-a mai auzit uh, spunând acest lucru înainte și um, Aș vrea să menționez următoarele lucruri. Aș vrea să mă refer la utilizarea resurselor noastre, în primul rând, pentru că este foarte important pentru noi. Um, se vorbește foarte mult despre austeritate și despre sacrificiile care au fost făcute în statele membre și eforturile care se fac pentru a se atinge aceste obiective. Cred că putem să vorbim aici despre uh, abordarea integrată, care este foarte importantă. Așadar, stimați comisari, Haideți să ne referim la această agenda post-2015. Și aceasta este o întrebare și care se referă la care se adresează uh, doamnei uh, secretar general. Vorbim aici despre o agendă de reducere a riscurilor uh, în contextul dezastrelor. Aici s-ar putea um, economisi foarte mulți bani în China și în zonele uh, din regiune s-au cheltuit peste 3 milioane de euro. Am avut o discuție pe acest subiect ieri. Aceasta este o agendă care ar putea fi îmbunătățită. De asemenea, trebuie să fie o coordonare mai bună între Comisie și statele membre. Noi, ca Parlament European, uh, ne asumăm niște responsabilități, dar împreună trebuie să avem o abordare integrată. Costurile de tranzacție uh, ale Europei cu China sunt de 800 de milioane uh, de euro anual. Așadar, aici este nevoie de mai multă eficiență, eficacitate și economii mai ales în această perioadă. Dar nu este vorba numai despre a economisi bani, ci despre a salva vieți și putem folosi acești bani pentru a-i investi în altă parte trebuie să vedem cum ne utilizăm resursele și această abordare integrată este foarte importantă. Așadar, coordonarea între Comisie și statele membre uh, este foarte importantă. Între Parlamentul nostru și Parlamentele naționale, uh, de asemenea, uh, și această coordonare este importantă și vă rog să puneți pe agenda acest subiect, precum și subiectul reducerea riscurilor în situații de catastrofe naturale, pentru că numai așa putem progresa. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Merci beaucoup. La parole est à monsieur. Mulțumesc. Domnul Petel are cuvântul. Ce vă dam? Mulțumesc, domnule președinte. Vprašanja trajnosti bi se rad lotil z vidika zdravja, s katerim sem imel sam pred leti velike težave. de acord cu faptul că e important să discutăm despre problemele cu atingerea obiectelor mileniului și sănătatea este sectorul uh, care, ca să spun așa, ilustrează toate greșelile pe care le-am comis. Știți că boli precum cancerul fac ravagii, știm de asemenea că există multe alte uh, boli cronice, a căror tratare costă foarte mult și sistemele de îngrijiri de sănătate nu reușesc să facă față acestor cheltuieli. Eu am propus un amendament și mi-aș dori ca sănătatea să fie un element menționat în mod explicit uh, în politica noastră externă. Este capital pentru viitorul nostru și sărăcia ar trebui să fie mai bine definită. Nu e vorba numai despre venitul pe locuitor, e vorba și de starea sănătății um, oamenilor. Există mai mulți indicatori de sărăcie, inclusiv în țările așa zis bogate, ar trebui să ne întrebăm ce vrem să realizăm pe plan local, pe plan internațional. Trebuie să găsim o paradigmă coerentă, fără a aduce atingere um, mediului, fără a, a polua și mai mult mediul. Săptămâna trecută am avut posibilitatea să constat ce se întâmplă în India și acolo au aceste Euro Investing Farming, o inițiativă care ar trebui, după părerea mea, să uh, fie prezentă și în Europa pentru că altfel se va mări bugetul, dar uh, fără un scop anume. Uh, Domnul Noizer, mulțumesc, doamnă comisar. Uh, comisarii și reprezentanta Națiunilor Unite mi se îmi trezesc un pic de milă, pentru că aici vorbim despre un catalog de măsuri și de obiective și transpunerea lor în uh, obiective de dezvoltare durabilă, respectiv obiectivele de dezvoltare a mileniului, reprezintă o sarcină foarte dificilă. Este însă bine că ne întâlnim aici împreună cu reprezentanții Envi și nu ar trebui să fie o întâlnire izolată, ci așa ar trebui să se întâmple și pe viitor de mai multe ori, pentru că este vorba despre un conținut foarte important uh, discutat la ambele comisii, un conținut pe care ar trebui să îl uh, avem sub control până la alegerile de anul viitor. Um, obiectivele până una alta erau clar formulate, uh, bine formulate și verificabile. Și, având aceste obiective clare, putem să convingem și populația. În portofelul meu am un card mic pe care sunt menționate cele 8 obiective ale mileniului și atunci când am grupuri de vizitatori și vorbesc despre politica de dezvoltare, trebuie, nu am nevoie să arăt mai mult decât acest cartonaș și oamenii înțeleg despre ce este vorba. Așadar, ă, așa ceva este foarte important pentru un follow-up al obiectivelor mileniului. Ele trebuie să fie clare, inteligibile și verificabile în fiecare țară și numai în felul acesta putem ajunge la rezultate bune. Două întrebări. Una se referă la comerțul echitabil. Cum, cum uh, pot influența rezultatele bune și cum pot fi implementate acestea în obiectivele mileniului. Și a doua întrebare, anul trecut a fost uh, anul accesului la energie, iar Ban Ki-moon, sau până în anul 2030, uh, Ban Ki-moon a spus că este perioada în care toți oamenii de pe lume ar trebui să aibă acces la energii regenerabile cum poate fi integrat uh, o asemenea inițiativă în obiectivele mileniului. Și, în final, o observație strategică. Noi, ca Uniune Europeană, avem relații extraordinare cu statele ACP. De două ori pe an avem o întâlnire uh, comună, o adunare comună de mari dimensiuni și cred că trebuie să folosim uh, mai mult acest for pentru ca, împreună cu țările ACP, să implementăm obiectivele mileniului. Și aceeași întrebare pe care o a adresat-o domnul Cashman cu privire la uh, drepturile uh, omului uh, și acestea trebuie uh, discutate intens, dar și cele care privesc uh, schimbările climatice. Și trebuie să profităm de astfel de ocazii, pentru că vorbim de 78 de state ACP și de 27 de state membre ale Uniunii Europene. Deci o majoritate la Națiunile Unite. Așadar, împreună putem să mișcăm foarte multe lucruri. Mulțumesc! Domnul Cortes Lastra este să ia cuvântul. Gracias, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, revin la comentariile domnului Mitchell. Ieri, uh, doamna Gheorgheva a fost uh, alături de noi și s-a discutat despre un lucru cât se poate de clar. Și anume că, catastrofele naturale au uh, dus la foarte multe pierderi, iar prevenția catastrofelor naturale uh, reprezintă un subiect foarte important, uh, lucru care se va negocia și la New York și va fi și obiect, subiect al negocierilor bilaterale. Ce părere aveți despre acest lucru? Plenkovic, și puis on passera aux réponses. Vă rog să răspundeți și apoi răspunde. Ja sam samo htio zahvaliti povjerenicima na zaista detaljnom predstavljanju izvješća i politici Europske unije u vezi nu există traducere din croată. Da je Europska unija najveći donor razvojne pomoći u, na svijetu, te mi se čini da je upravo načelo partnerstva sa zemljama koje su najpotrebnije i Nema hrvatsko. Aha. Bun, je vois que c'est seulement le commissaire Potocnik. Euh. Văd că numai comisarul Potocnik are posibilitatea să spun ce am spus în limba croată, ceea ce este foarte amuzant, pentru că, bineînțeles, că slovenii și croații se înțeleg foarte bine. L-am înțeles foarte bine și pe domnul Peterle. Sunt membru proaspăt al Parlamentului și vreau să mulțumesc domnilor comisari pentru uh, Um, ce au spus despre Uniunea Europeană ca și principal donator în uh, lume și să subliniez acel principiu al parteneriatului cu acele țări care au cel mai mult nevoie de ajutor pentru a îndeplini toate obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ale ONU. Și cum eu vin dintr-o țară care nu prea are resurse, dar care totuși înțelege cum stau lucrurile, îmi doresc, bineînțeles, să participăm și noi la toate aceste procese și asta o facem, bineînțeles, de câțiva ani încoace. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum colegului comisarului Peebles, comisarului Potohnic și doamnei Amina Mohamed pentru a reacționa câte patru minute fiecare și apoi domnul Got, domnule Peebles. Mulțumesc, doamnă președinte. Start with two major Cred că trebuie să mă refer la două aspecte importante. Din punctul meu de vedere, uh, cred că drepturile omului uh, sunt un aspect pe care trebuie să-l apărăm uh, foarte puternic și mereu. Deci, acum 50 de ani, Martin Luther King spunea I have a dream. Uh, Astăzi ne întrebăm ce-o fi spus așa de important. Ei bine, acum 50 de ani uh, era ceva de necrezut ceea ce a spus. Și cred că uh, același lucru trebuie să-l facem și acum, să vorbim uh, despre aceste lucruri, despre ce este bine de făcut. nu putem face lucruri cu violență, cu forță, dar trebuie să continuăm pe această direcție. Ieri uh, am vorbit despre Somalia și despre uh, drepturile omului și este vorba despre un anumit moment în care uh, oamenii încep să se gândească la anumite aspecte și înțeleg că drepturile omului de fapt consolidează, întăresc o țară, nu o slăbesc. Acesta este un mesaj care trebuie transmis și uh, mai ales în contextul cadrului pe care l-am propus. Iar uh, drepturile omului sunt într-adevăr bazate pe drepturi ale omului. În ceea ce privește Europa, înțeleg că este foarte uh, popular să critici Europa, însă eu am fost peste tot în lume, sau aproape peste tot. Nu știu dacă este bine sau rău, dar cred că ar trebui să fim uh, foarte mândri de multe lucruri pe care le-am făcut în Europa. Despre de, uh, sistemele de securitate, de faptul că ne pasă de fiecare viață în parte. Cred că ar trebui să fim mândri. Sigur că ar trebui să mai modificăm anumite lucruri, însă ar trebui să și apărăm ceea ce am realizat. Anumite uh, obiective uh, sunt importante și sigur că sunt uh, zone în care uh, există politici care sunt mereu criticate și modificate, dar cred că este important uh, să, să nu distrugem ceea ce avem, ci să construim pe ceea ce am uh, construit deja, pentru că nu există nimic complet greșit. Există lucruri bune care mai trebuie îmbunătățite. Acestea sunt două aspecte fundamentale despre care că cred eu că ar trebui să le mai urmăm. Apoi, în ceea ce privește câteva lucruri despre care cred că merită discutat. Cred că, uh, într-adevăr, schimbăm ceea ce a spus domnul Mitchell și uh, un alt coleg. În ceea ce privește politica de reducere a riscurilor în situații de uh, dezastru, important este construirea rezilienței, pentru că nu se poate construi o guvernanță fără respectarea drepturilor omului. Orice construcție a guvernanței fără respectarea uh, drepturilor omului înseamnă un eșec. Același lucru este valabil pentru programele de agricultură, siguranță alimentară și așa mai departe. Dacă reziliența nu este consolidată, atunci lucrurile nu se pot îndrepta pe calea cea bună. Așadar, cu privire la reducerea uh, riscurilor cu privire la dezastre, trebuie să Uh, țintim foarte bine lucrurile și să construim această reziliență. Statele membre uh, sunt în procesul de a se alătura mai multor programe. Acest lucru este important pentru că uh, în acest moment 15-20% dintre fonduri încercăm să le investim pe această direcție și credem că este foarte important să se ajungă la o înțelegere clară cu statele membre. Ieri, la o altă întrebare, s-a vorbit despre o promisiune de 8,2 milioane și Uh, este important ca statele membre să uh, înțeleagă toate aceste programe, să investească pe această cale. Până una alta, asta am reușit să realizăm, însă pentru mine este greu să solicit ca toți banii să fie transferați prin Comisia Europeană, pentru că Comisia Europeană este cea mai eficientă. Sigur, eu cred în asta, dar statele membre cred poate și ele într-un asemenea proces, însă ei doresc ca și agențiile naționale să fie active. Așadar, programul comun este abordarea corectă. Și în ceea ce privește pădurile, cred că este foarte importantă agricultura durabilă și siguranța alimentară, precum și sectorul energetic. Acestea sunt foarte importante pentru uh, supraviețuirea pădurilor tropicale. Este un capital foarte mare. Uh, ne interesează mm, pentru turism, pentru diversitate, parcuri naționale. Reprezintă o bogăție foarte importantă, dar uh, pe termen scurt oamenii trebuie să depășesc anumite neajunsuri. De aceea lucrăm cu o inițiativă care se cheamă FEC și care are legătură cu reglementarea pieței și și uh, sprijinirea sectorului. Până una alta, cred că acestea sunt cele mai uh, eficiente instrumente. Așteptăm mai mult de la inițiativa Red Plus, însă um, cred că trebuie să continuăm să lucrăm pe această direcție. Au mai fost abordate și alte aspecte, însă, uh, domnule președinte, am dorit să mă concentrez doar pe câteva dintre ele. Merci beaucoup. Je passe la parole à monsieur Pot Mulțumesc, domnul Potoșnic. Merci beaucoup. Uh... Mulțumesc foarte mult. Uh, în primul rând, aș avea câteva comentarii la întrebările cât se poate de concrete adresate. Doamna Greze m-a întrebat ce am făcut noi pentru a ne asigura că avem acea durabilitate. Practic, pe plan intern, toate politicile noastre se îndreaptă pe această direcție. Din punct de vedere extern, am putea, aș putea să citesc tot ce am făcut în contextul Rio Plus 20, pentru că era vorba și este vorba de niște pregătiri extrem de uh, complexe pe care le-am condus. Nu suntem bucuroși 100%, dar totuși baza este solidă pentru că putem să spunem că avem o bază durabilă, globală, construită împreună cu toate țările. Ce se întâmplă cu Red Plus, cu reziliența și cu gestiunea dezastrelor, cum ați spus pe bună dreptate, iată e vorba de tot atâtea exemple care ne arată cum putem să folosim aceleași uh, resurse pentru a viza obiective diferite. Și Red Plus înseamnă schimbări climatice plus biodiversitate. Într-o vreme marcată de resurse foarte puține, este foarte important ca ele să fie folosite în mod chipzuit și țintit și asta de fapt, înseamnă și integrarea politicilor de care tot vorbim. Domnul Peterle a vorbit despre definirea durabilității, definiția durabilității. Sunt de acord că acest caracter durabil nu este o realitate în toate sectoarele. Criza nu ar mai fi o realitate dacă băncile ar fi acționat în mod durabil, de pildă. Deci este clar că acest caracter durabil, această durabilitate înseamnă ceva mult mai larg, mai vast și presupune, de fapt, o abordare cât se poate de globală. Domnul Meiser a pus o întrebare în legătură de accesul echitabil la resurse de energie. Foarte importantă această întrebare. E bine să discutăm aceste subiecte, aveți dreptate, însă trebuie să le lămurim lucrurile, trebuie să fim atenți la ce obiective și la ce ținte ne propunem. Pentru că, bineînțeles, putem să avem un uh, număr restrâns de obiective globale, ușor de înțeles, dar uh, sub ele putem să schițăm mai multe ținte diferite. Și principiile sunt importante aici. În primul rând, e vorba de a ne însuși fiecare activitățile noastre, de a resimți că participăm nu numai pentru mediul înconjurător, nu numai pentru uh, societatea civilă, dar și mm, firmele, toată lumea trebuie să simtă că poate să participe la aceste măsuri, pentru că asta a fost o mare problemă cu obiectivele rezultare ale mileniului și acum avem șansa să o luăm de la capăt. Pentru că este important, vă spuneam, ca economiile dezvoltate și mai puțin dezvoltate să poată să resimtă că fac ceva în beneficiul propriu cu rezultate concrete. Domnul Caspare a spus așa foarte frumos că trebuie să evităm greșelile din trecut. Aveți dreptate, dar aș mai adăuga ceva. Când vorbim despre creștere economică, această agendă care presupune obiective de mediu nu este o agendă împotriva uh, creșterii economice. E vorba pur și simplu de o creștere economică concepută altfel, diferită, pentru că astăzi avem de-a face cu o creștere care cumva uh, se autolimitează. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru atitudinea pozitivă, pentru că este exact de ceea ce avem nevoie. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul doamnei Amina Mohamed. Mulțumesc și eu mulțumesc membrilor Parlamentului pentru întrebări, pentru uh, cele spuse. Uh, uh, la început, cu obiectivele mileniului, uh, a fost ceva cumva impus, acum însă avem o altă abordare mult mai constructivă o dezbatere. Însă apar și probleme, pentru că s-ar putea să fim mult prea ambițioși și aceste obiective să nu vadă niciodată, de fapt, lumina zilei. Așadar, în comparație cu cele opt obiective ale mileniului, trebuie să fim atenți și în procesul de consultări s-au menționat până la 150 de, de aceste de obiective, deci trebuie să fim atenți. Trebuie să fim consensuali, să știm care sunt prioritățile, pentru că avem o agendă extrem de vastă. Este o provocare uriașă în cadrul acestei dezbateri care, și discuții care are loc uh, cu 193 de parteneri într-un moment foarte important. Însă avem această paradigmă cu trei uh, straturi diferite pe care le-am menționat, însă să nu uităm că e vorba de ceva de tranziție, un fel de punte între astăzi și mâine și atunci uh, subliniez și rolul tinerilor, pentru că ei sunt cei care cumva vor duce greul îndeplinirii acestor obiective peste 20-30 de ani. Iată contextul în care discută această agendă și contextul în care discutăm inclusiv problema drepturilor. Cred că s-au schimbat multe, s-au registrat multe progrese, dar mai sunt și multe de făcut și dacă vorbim despre drepturi specifice, putem să vorbim despre drepturi legate de sănătatea reproductivă și aici nu trebuie să lăsăm pe nimeni pe marginea drumului și să nu ierarhizăm, bineînțeles, drepturile, iar demnitatea pentru toți este, bineînțeles, și aici de rigoare, iar credem că da, um, procesul intergovernamental este locul în care se discută foamete zero, drepturi pentru LGBT și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește reducerea riscurilor, um, o temă din ce în ce mai de actualitate în aceste foruri, doamna Margot Wallstrom a introdus și dânsa această temă de reflexie pe agenda noastră, deci avem o strategie foarte clară și de convergență care, bineînțeles, trebuie să fie, vă spuneam, coerentă. Apoi mai există această provocare foarte mare legată de energia pentru toți, de agenda privind schimbările climatice și așa mai departe. Acum trebuie să vedem ce uh, ritm vom uh, adopta pentru a atinge obiectivele scontate. Și atunci ă, implementarea este foarte importantă, mai ales în condițiile în care în paralel se, discu- se desfășoară discuții foarte complicate legate de comerț. O țară ca a mea, Nigeria, ă, are ocazie extraordinară de a vorbi, de exemplu, despre mediul înconjurător, nu pentru că nu îi păsa, ci pentru că nu mă fusese implicată în aceste discuții. Și Ehm, acum situația s-a schimbat, perspectiva s-a schimbat, mediul este abordat eh, mult mai mult, inclusiv în economie, oamenii sunt implicați mai mult, deci este un gen de inițiativă foarte importantă, chiar exemplară. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Euh, je... Mulțumesc foarte mult, eh, domnul Grote. Vă propun o remarcă finală. Eh, mulțumesc. Pentru mine personal, a fost uh, o după-amiază plină de învățăminte. Am ascultat cu atenție ce uh, ne-a spus doamna Mohamed și anume că trebuie să fim cât mai concreți, să facem descrieri concrete cu privire la uh, implementarea pe viitor a obiectivelor, să fim concreți și cu privire la aspectele financiare. Să nu avem lucruri confuze, ci să știm cu claritate cum să se financeze lucrurile ceea ce este valabil și pentru alte procese. Um, cei doi comisari nu stau unul lângă altul, însă între cei doi comisari este clar că nu este loc nici măcar de o foaie de hârtie atât de puternic se, mesa- se suprapun mesajele lor aș, uh, le-aș dori să fie valabil acest lucru și în ceea ce privește alte subiecte. Uh, dar jos pălăria în ceea ce privește acest subiect mi-a plăcut foarte mult uh, cum coincid părerile dumneavoastră în această privință. De asemenea, am înțeles că textele, formulările trebuie să fie cât mai uh, concise, astfel încât oamenii să se regăsească în această formulare, fiecare să se regăsească, indiferent de unde locuiește în lume. Acest lucru va fi foarte important. Iar în ceea ce privește Comisia ENVI, Comisia mea, am reținut un lucru, că aceasta nu este numai o comisie pentru mediu și pentru schimbări climatice, ci și o comisie pentru siguranță alimentară și sănătate. Așadar, prin tot ceea ce facem, trebuie să ne gândim care sunt efectele pe care le au acțiunile noastre uh, în vederea atingerii obiectivelor descrise azi aici. Pentru că dacă vorbim despre o strategie precum uh, cea emisă în 2008 cu privire la biocombustibil, trebuie să ne gândim la care sunt consecințele acesteia pentru alte regiuni ale lumii. Sau dacă vorbim despre 50% din uh, alimentele noastre pe care le aruncăm pur și simplu, uh, trebuie să ne gândim cum se prezintă alimentarea cu proteină în rest, în lume, dacă noi uh, acționăm fără să ne gândim la consecințe. Așadar, politica de acțiune și aceasta uh, și politica comercială, aceasta trebuie discutată și ea, pentru că și ea este importantă în acest context. Ea oferă o punte către mai multă durabilitate. În contractele, acordurile pe care le negociem și de la tratatul de la Lisabona putem să uh, respingem sau să fim de acord cu astfel de aspecte pe care să le introducem. Uh, și poate că data viitoare ar trebui să ni se alăture și INTA. Însă, uh, este important uh, să implementăm obiectivele și să ținem cont de durabilitate care să fie transpusă și către alte regiuni. Am învățat foarte multe în această după mază. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție și le mulțumesc și invitațiilor doamnei Mohamed, domnului Potosnic și domnului Pibalx. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a organiza o ședință comună și cred că este un început bun. Aveți mare dreptate. Și o să mulțumesc uh, doamnei consilier special Amina Mohamed, domnului Grote, colegilor de la Envi, comisarilor Pilbes și Potoșnic pentru că ați onorat această invitație pentru a discuta de subiecte atât de importante așa cum va spune și domnul Ban Ki-moon în raportul său pentru adunarea generală de la ONU, care va avea loc uh, în curând, după 2015 avem nevoie de un nou cadru, de o nouă viziune de o, și dezvoltarea durabilă trebuie să fie linia noastră de conduită pe plan național și metoda noastră de lucru principală. În acest sens, dragi colegi, avem nevoie nu numai de o transformare economică profundă, ci și de un nou parteneriat pe plan internațional. Mulțumesc, dragi invitați, dragi colegi, pentru că ați luat parte la acest dez, această dezbatere atât de importantă. Je rappelle aux députés que la réunion n'est pas... să vă reamintesc că nu s-a sfârșit ședința. Nu. Merci de sortir en silence. Vă rog să faceți liniște, să liniște din sală, pentru că nu am terminat încă întâlnirea. qui restreint. Je commente, je commente, je commente. Chers collègues, notre ordre du jour appelle à présent un échange de. Pe de zi, schimb de vedere în ceea ce privește bugetul pe 2014, avizul nostru al comisiei noastre la ședința de pe 28 uh, august am adoptat amendamentele noastre bugetare, acest aviz care însocește de obicei aceste amendamente. Despre asta vorbim acum și Comisia Buget, competentă pe fond, este ocupată cu uh, pregătirea acest document, votul pe 9 octombrie. Procedura bugetară de anul acesta a fost întârziată și n-am apucat să recuperăm timpul pierdut. Avem deci proiect de aviz numai în limba engleză. Raportorul este Ricardo Cortes Lastra. Îi dau cuvântul imediat. Cortes Lastra. Domnule Cortes Lastra, aveți cuvântul. Gracias, Presidenta. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte pentru a explica acest aviz care corespunde destul de mult cu poziția pe care a adoptat această comisie pe 25 august, când a adoptat bugetul pentru anul 2014 și am cerut un buget mai mare pentru cooperare și dezvoltare. Proiectul de aviz uh, permite uh, acestei comisii să insiste asupra nevoii de a atinge obiectivele noastre fundamentale, fundamentale pentru comisia noastră, Comisia pentru Dezvoltare, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și uh, ajutorul pentru dezvoltare care să reprezinte 0,7% din produsul intern brut. Și faptul uh, că trăim o perioadă de criză nu înseamnă că trebuie să uităm persoanele care suferă și că trebuie să ne menținem sprijinul și ajutorul așa cum am spus și cu ocazia discuțiilor despre bugetul pe 2013. Și ca să existe mai multă transparență, ne dorim să menținem linia de gândire a comisiei noastre. Azi dimineață am avut o întâlnire cu raportorul de la Comisia Bugete și acesta și-a luat angajamentul față de noi să respecte suma alocată acestor linii bugetare. Încă un lucru care mi se pare foarte important uh, în acest aviz, să reușim să obținem sprijinul tuturor grupurilor politice ca să atingem obiectivul nostru comun, mai mulți bani pentru dezvoltare. Mulțumesc, domnule Cortez Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dau cuvântul comisiei. Si el le souhaite. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu, în numele Comisiei vreau doar să mulțumesc Comisiei de Dezvoltare pentru toată munca depusă în ce privește bugetul. Așa cum știți, este un buget de perioadă de criză, cel care a fost prezentat, și deja suferise reduceri în urma analizei bugetului la Consiliu. Deci vă mulțumesc pentru toate eforturile dumneavoastră pentru a restabili uh, sumele de la diferitele linii bugetare și așa cum a spus și domnul raportor, este un buget care și-a fixat drept uh, scop uh, să mențină efortul Uniunii Europene pentru atingerea obiectivelor mileniului și pentru a ajuta pe cei mai săraci. Un alt aspect foarte important pe care l-am mai reamintit acest buget a fost uh, complet revizuit, mai ales din punct de vedere al structurii și al nomenclaturii. Primul motiv este că ne doream un plus de transparență. Într-adevăr, nu întotdeauna uh, este foarte lizibil acest buget, dar noi ne-am dorit să putem să uh, măsurăm mai bine rezultatele obținute pentru fiecare instrument, pentru fiecare linie bugetară și de aceea am introdus acești indicatori de performanță. Un al doilea lucru pe care doream să-l spun, am vrut să avem mai multă flexibilitate, astfel încât să putem să avem uh, o folosire uh, la maxim a sumelor alocate. Flexibilitatea este indispensabilă în această perioadă de criză economică. Și dacă la un moment dat izbucnește o criză, trebuie să putem să facem transferuri de la o linie bugetară la cealaltă și dacă la sfârșitul anului anumite acțiuni nu mai sunt de actualitate, să putem să uh, um, profităm de fondurile respective și să le realocăm. Mulțumesc, domnule Cortea Sastra, mă doriți să spuneți ceva? Nu? Vă reamintesc că termenul de depunere de al amendamentelor este 18 uh, septembrie la prânz pentru acest proiect de aviz. Următorul punct foarte important pe ordinea de zi, schimb de vederi cu cei patru șefi a celor patru mari organizații regionale din Africa de Est care au venit la Bruxelles cu ocazia conferinței despre Somalia care a avut loc ieri și care au avut amabilitatea să accepte să aibă un schimb de opinie cu membrii comisiei noastre. Este și dovada faptului că Comisia noastră acordă foarte mare importanță Fondului European pentru Dezvoltare, care susține integrarea regională, mai ales în Africa. Documentul de strategie regională a celor de-al 10-lea FED pentru regiunea Africii de Est și Australia și Oceanul Indian fixează cadrul strategic pentru cooperare în baza acordului de parteneriat de la Cotonou între Comisia Europeană, cele patru organizații regionale care sunt Comunitatea Africii de Est, Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare, Comisia Oceanului Indian și uh, Piața Comună pentru Africa de Est și Africa Australă. Programul indicativ regional al celui de-al 10-lea FED prevedea inițial să afecteze, să mm, aloce 619 milioane de euro pentru două sectoare, integrarea economică regională pe de o parte și integrarea politică regională pe de altă parte. Anul trecut, 193 de milioane de euro din acest program au fost uh, investiți în inițiativa Energie Sustenabilă pentru Toți. Mi se pare foarte important să discutăm de experiența pe care au avut aceste patru organizații și cum au putut sau nu să profite de pe urma acestui sprijin și de ce obstacole s-au lovit, mai ales în cadrul procesului de integrare regională în Africa. Vreau așadar să urez bun venit excelenței dumneavoastră și îmi cer scuze dinainte dacă vă pronunț rău numele. Deci, excelența sa, domnul Sindizo Dema uh, Guenia, secretar general din, a pieței comune a Africii Orientale și Australiei, secretar general al Comunității Africii de Est, excelența sa, domnului uh, uh, Richard Zezibera, excelenței sale, domnului Mehbub Mali Mohamed Mohamud, secretarul general al Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare, uh, și, în sfârșit, excelentei sale domnului Jean-Claude Lestrac, secretar general al Comisiei Oceanului Indian. Excelență Richard Zezibera, dumneavoastră sunteți președintele actual al coordonării celor patru organizații și aveți cuvântul pentru 10 minute. Thank you. I wish to thank you and the members of the Europe. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc și deputaților europeni membrilor Comisiei pentru Dezvoltare, membrilor serviciilor Comisiei aici prezenți. Sunt încântat să fac o scurtă declarație în numele colegilor mei, secretarii generali ai celor patru organizații pe care deja le-aș citat deja, Comesa, EAC, IGAD și IOC. Regiunea noastră include mai mult de jumătate din populația Africii, mai mult de jumătate din suprafață și include țările cu cea mai mare creștere demografică de pe continent și din lume. Șase din țările cu cea mai mare creștere din lume se află în regiunea noastră. Și este o regiune care s-a bucurat de un nivel din ce în ce mai mare de integrare de decenii. Regiunea noastră se bucură de un sprijin de lungă durată din partea Europei și știm că Europa a fost întotdeauna un partener de uh, nădejde al integrării regionale mai ales în contextul relațiilor bilaterale, dar nu numai, și în contextul, cum spuneam, integrării regionale și al cooperării regionale. În calitatea noastră de organizații interregionale am beneficiat de fonduri din uh, Fed 8, Fed 9, Fed 10 și acum discutăm de Fed 11. Cooperarea cu Europa este pentru noi una strategică, al cărei scop principal este să ne consolidăm propria dezvoltare și să ne sporim integrarea. Dar credem că această cooperare uh, are un avantaj reciproc. În cadrul FED 10, am avut ocazia să să investim în propria noastră politică pentru menținerea păcii și a securității. De asemenea, am folosit aceste resurse pentru construirea de infrastructură importantă pentru a permite dezvoltarea economică și de asemenea pentru gestionarea resurselor. Colegii mei de la ICAD, IGAD, mă scuzați, așa cum am constatat în ultimele două zi, zile, au discutat despre Somalia. Regiunea noastră a jucat un rol important în consolidarea păcii și a securității nu numai în Somalia, ci și în regiunea maritimă a Oceanului Indian și a fost un proiect comun al regiunii noastre și al Europei și ne-am bucurat de o sprijin important din partea Europei. În ce privește resursele naturale, mă bucur să vă spun că Comisia Oceanului Indian, cu ajutorul Uniunii Europene, a reușit să permită îmbunătățirea nivelului de viață a numai puțin de 3,5 milioane de familii și, de asemenea, a îmbunătățit uh, securitatea alimentară pentru aceste familii. În plus, știm că, datorită ajutorului dumneavoastră, în regiunea noastră am putut să luptăm împotriva pirateriei din uh, zona Oceanului Indian și tot bucurându-ne de asistența dumneavoastră am putut să supraveghem cele 5 milioane de uh, metri pătrați uh, uh, pe care reprezintă Oceanul Indian. În plus, am putut să investim banii primiți pentru a întări Uniunea Vamală, pentru a finaliza piața noastră comună și am făcut progrese mari în ce privește realizarea unei uniuni monetare. De asemenea, vreau să vă mai spun că în ce privește infrastructurile și energiile regenerabile, tot datorită sprijinului Uniunii Europene din programul FED 10, S-au făcut foarte multe progrese în ce privește um, infrastructura rutieră, energetică, uh, portoară și uh, facilitarea, în facilitarea comerțului. Acest parteneriat strategic cu Europa nu uh, ne scutește pe noi de eforturi noi, împreună cu SADEC, suntem implicați în negocierea unei zone de liber schimb și ne așteptăm ca în aprilie 2014 acest acord să fie încheiat. De asemenea, suntem implicați într-un un dialog tripartit pentru uh, proiecte mari de infrastructură astfel încât să putem să profităm la maxim de potențialul pe care ne-l oferă regiunea noastră. În sfârșit, cooperarea noastră este înrădăcinată în nevoia de a avea bună guvernanță, democrație și securitate în regiunea noastră. Sper să putem să discutăm uh, în condiții optimale în condiții optime în ce privește programul FED 10 și să continue dezvoltarea între regiunea noastră și Europa ă, la fel de bine ca și în trecut. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Doresc, domnii deputați, să pună întrebări, nu? Comisia? Thank you very much, Madam Chairperson. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint Serviciul de Acțiune Externă și Comisia Europeană în același timp. domnule președinte, pacea, stabilitatea, securitatea și guvernanța în Africa sunt o îngrijorare foarte importantă a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Ele reprezintă un interes strategic al Uniunii Europene. Asigurarea păcii și a stabilității vor permite dezvoltarea socioeconomică și în felul acesta vom putea lupta împotriva uh, sărăciei și uh, să sporim uh, nivelul de viață. Uh, integrarea economică și socială joacă un rol foarte important și, de asemenea, uh, dinamica regională trebuie să fie promovată, astfel încât să se reducă uh, conflictele în regiune. Este foarte important să sprijinim pacea, stabilitatea, guvernanța și stabilitatea în zonă. Pacea și securitatea au devenit o parte tot mai importantă a dialogului politic între Uniunea Europeană și partenerii săi africani. Acest lucru ar trebui să se reflecte în uh, programarea pentru estul și sudul Africii, precum și pentru regiunea uh, Oceanului Indian. Organizațiile regionale sunt deja un pilon foarte important al uh, arhitecturii de pace și stabilitate africane, sprijinită de Uniunea Europeană și de uh, facilitatea Africii pentru pace. În conul Africii, Uniunea Europeană este angajată la nivel politic. Uniunea Europeană a adoptat un cadru strategic pentru conul Africii și a numit un uh, reprezentant special al Uniunii Europene pentru această regiune. În conul Africii, Uniunea Europeană urmărește o abordare cuprinzătoare și folosește toate instrumentele noastre uh, pe care le avem la dispoziție cele uh, care au legătură cu uh, politica, cu stabilitatea, comerțul sau uh, asigurarea păcii. Conferința cu privire la Somalia, coprezidată de înaltul reprezentant și de președintele Somaliei, a reprezentat o demonstrație vizibilă a abordării cuprinzătoare a Uniunii Europene. Uniunea Europeană va continua să lucreze cu IGAR în continuare pe aceeași direcție pentru a sprijini pacea și stabilitatea în Africa și în regiunea Cornul Africii. Doamne președinte, care sunt așteptările noastre cu privire la organizațiile regionale? În primul rând, uh, relațiile Uniunii Europene cu uh, regiunile subsahariane din Africa trebuie să fie uh, secundată de o uh, viziune politică uh, realistă. De asemenea, avem nevoie de o uh, strategie realistă la care să adere și uh, organizațiile interguvernamentale. Fără aceste angajamente credibile de la nivel național, credem că integrarea regională nu se poate întâmpla în mod eficient. În al doilea rând, organizațiile regionale trebuie să fie active, astfel încât să-și îndeplinească mandatele. Ele trebuie să se angajeze și uh, statele membre trebuie să se angajeze de asemenea pentru ca aceste angajamente să fie îndeplinite. Noi uh, dorim să sprijinim organizațiile regionale în uh, sudul și estul uh, Africii, precum și în regiunea Oceanului Indian, în mai multe sectoare, inclusiv în ceea ce privește construcția de capacități instituționale. De asemenea, trebuie să comunicăm bine cu organizațiile regionale. Delegațiile Uniunii Europene cu mandat regional joacă un rol important în această privință. Și am doi colegi de-ai mei alături de mine care lucrează în astfel de delegații. Iată-i aici, în dreapta mea, Întâlnirile periodice la nivel ministerial între uh, organizațiile regionale și Uniunea Europeană au aprofundat dialogul politic cu privire la integrarea uh, regio economică și, în fine, doamnă președinte, am sugerat uh, o nouă abordare pentru programarea fondurilor uh, regionale IDF. În prezent am început un dialog cu partenerii noștri cu privire la această nouă abordare și suntem încrezători că vom reuși să cădem de acord cu privire la cele mai bune modalități de implementare a uh, celor 11 programe indicative regionale IDF. Mulțumesc. Doamna Sargentini a cerut cuvântul. Yeah. Thank you, Chair. I, I was under the impression that we're first going to listen to uh, all... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, nu am putut să-i ascult pe toți oratorii, însă voi profita de ocazie pentru a spune și eu câteva cuvinte și apoi uh, următorii oratori vor putea poate să țină cont de observațiile mele. Putem să fim foarte politicoși unii cu alții și puteți să-mi spuneți că cooperarea între Uniunea Europeană și uh, țările din uh, Africa de Est uh, merge bine și că așteptați cu nerăbdare ca noua perioadă de EDF. Însă, în această dimineață am avut o audiere la acest Parlament și s-a discutat despre transparență uh, cu privire la um, mărfuri și comerțul cu acestea. Un uh, aspect foarte important uh, în relațiile noastre este uh, politica de coerență în contextul dezvoltării. În afară de cooperarea pentru dezvoltare, um, nu există alte uh, domenii mai importante din punctul meu de vedere. Așadar, um, aș vrea părerea dumneavoastră cinstită cu privire la cooperarea între Uniunea Europeană și um, Estul Africii cu obiectivul mai extins decât uh, Fondul European pentru Dezvoltare. Această delegație și această comisie a votat împotriva uh, acordului interim cu Africa de Est la propunerea mea. Eu am fost raportor pentru uh, EPA-ul interim, însă Noi am crezut că acest acord pentru parteneriat și cooperare uh, nu a fost suficient de echilibrat și nu a uh, reflectat ceea ce credem noi. Noi considerăm că trebuie să fie un, uh, un parteneriat economic, nu un simplu parteneriat de liber schimb, cum se prezenta el în forma sa de atunci. Așadar, noi credem că putem avea de câștigat dintr-un astfel de uh, schimb de opinii, dar vă rugăm să ne spuneți cum stau lucrurile în realitate, pe teren, cum uh, acordurile uh, de parteneriat economic sau alte tratate um, acorduri de investiții funcționează în realitate în estul Africii și cum am putea să atingem o coerență a politicii pentru dezvoltare. Vă spun un lucru care nu are legătură cu uh, Estul Africii. Eu uh, sunt raportoare și pentru rapoartele pentru Africa Centrală și când dezbaterea era în desfășurare, al Comisia pentru Comerț Internațional din acest uh, Parlament respectiv uh, când a fost prezent ambasadorul Camerunului la această comisie, el nu a spus nimic. Și el nu a spus că nu erau mulțumiți de acordul de parteneriat economic intermediar. Și dacă nu ne spuneți cum stau lucrurile, înseamnă că nici noi nu avem să știm cum stau. Așadar, pentru Africa de Est, acordul de parteneriat economic a fost uh, foarte partenalist. Este momentul când ar trebui să vă supărați pe mine, pentru că poate nu ar fi trebuit să fac asta și totuși am făcut-o. Dar cred că este un uh, moment în care putem să discutăm cinstit. Mă bucur că putem avea această, uh, acest dialog și mă bucur că și ceilalți oratori și-au exprimat părerile. Vă mulțumesc! Euh, Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai dorește cineva să răspundă. Cine dorește să răspundă prima dată? Alezi. Well, uh, uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să îmi permiteți să abordez foarte pe scurt două aspecte. Voi încerca să fiu cât se poate de sincer. Transparența cu privire la bunuri. Cu toții știm unde sunt problemele, dar pot să vă spun că în contextul uh, acordurilor de parteneriat economic provizorii, Uniunea Europeană are inițiativa cu privire la materia primă și spune că aceste țări nu ar trebui să aibă taxe de export. Și există un document al Uniunii Europene în acest sens. Și după cum știm cu toții foarte bine, taxele de export nu penalizează, nu penalizează decât uh, pe unii, iar ele se găsesc acolo în, uh, pentru a sprijini dezvoltarea. Uh, acestea sunt puncte care se găsesc pe ordinea de zi, însă există multe uh, prețuri de transfer care uh, se aplică. Acum suntem uh, bucuroși că s-au mai rezolvat din probleme, însă uh, multă economie au încercat să evite plata de taxe. În ceea ce privește aceste acorduri uh, provizorii, po pot să vă spun, fără niciun fel de echivoc, că majoritatea țărilor le consideră ca fiind mercantile în sensul că sunt considerate ca un fel de acorduri de liber schimb în care partenerul mai mare este pe poziția celui care încasează tot și nu are legătură cu dezvoltarea. De aceea noi am spus că această dezvoltare ar trebui să se îmbogățească și cu o altă dimensiune. Și în ceea ce privește uh, slăbiciunea abordării europene, relația cu țările din Africa, în special cu țările din Africa de Est, trebuie să se îmbunătățească, pentru că în politica noastră de dezvoltare nu ați întregat uh, sectorul privat. Dacă este să mă uit la Japonia și modul în care își structurează în acest moment intervenția în Africa cu privire la dezvoltare și dacă este să uh, analizăm și sectorul privat, iată, iau instrumente care țin cont și de acesta. Așadar, și dumneavoastră trebuie să faceți mai mult, astfel încât să vă asigurați că uh, sectorul privat european participă la creșterea despre care au vorbit colegii mei. Însă este o slăbiciune de politică pentru că, uh, da, într-adevăr, întreaga abordare este birocratică, dar nu este suficient de deschisă încât să ne permită să includem aici și sectorul privat astfel încât să uh, poată să contribuie în interes reciproc uh, la bunăstarea noastră. Vă ajute? Mulțumesc. Doriți să mai adăugați ceva? Chiar zi? Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. O să spun doar un lucru, și anume că relația dintre Uniunea Europeană și noi a fost foarte bună și foarte uh, cordială și asta de multă vreme încoace. Însă, ca orice relație bună, se mai întâmplă și că e loc și de mai bine, așa cum se întâmplă cu toate relațiile. Însă apreciez faptul că ați aprobat cu generozitate un nou pachet de finanțare mai ales în acest moment când aveți propriile dumneavoastră probleme și austeritatea pe care o cunoaștem cu toți în țările dumneavoastră și iată, am venit la, am fost la o ședință în această după masă, de fapt se prelungește până la sfârșitul săptămânii, discutăm modalitățile de implementare ale noului uh, ciclu de finanțare pentru dezvoltare, suntem implicați, uh, ne punem întrebări, ne uităm pe liniile directoare și încercăm să vedem modul în care aceste linii orientative se pot într-adevăr aplica pe teren, care sunt diferențele, disparitățile, ce se poate prelua și ce nu. Și mă bucur că avem acest gen de discuții uh, inteligente. Acestea fiind spuse, Cred că domeniul uh, arhitecturii pentru pace și securitate, mai ales în Hornul Africii, este un subiect atât de important încât Europa s-a implicat pe deplin. Așa cum știți, probabil cu toții, există finanțare care ajută la stabilizarea Somaliei. Această finanțare este absolut esențială mai ales în ce privește prevenirea conflictelor, problemele și conflictele maritime, criminalitate, capacitate pentru pace și așa mai departe. Sunt lucruri pozitive care se întâmplă pe teren și care merită să fie menționate. Vă mulțumesc. Just one minute. One minute. Un minut. În ce privește acele acorduri economice de parteneriat interimare, nu sunt uh, un uh, specialist, însă uh, de trei ani de zile negociem acest gen de acorduri între Uniunea Europeană și țările africane și se insistă pe o, un accent de dezvoltare, pe o integrare regională susținută și noi vrem să ne asigurăm că tot ce înseamnă interesele Africii, acestea sunt puse pe masa de discuție. Nu ne-am uh, pus încă de acord asupra multor lucruri legate de taxele de export, legate de aranjamentele instituționale și așa mai departe. Deci să nu credeți că Europa ne forțează să facem ceva, să înghițim una și alta, pentru că uh, nu ai putea să negociezi uh, într-adevăr astfel un adevărat acord comercial între Africa de Est și Europa. Mulțumesc! Doamnă președinte, am ezitat puțin înainte să iau cuvântul, deoarece Comisia Oceanului Indian, așa cum știți, fără îndoială este o grupare și unica grupare de insule în regiunea africană și există niște mize pentru noi diferite față de cele pe care le cunosc uh, prietenii noștri de pe continent. Așadar, ceea ce o să vă spun eu s-ar putea să vi se pară că marchează un fel de punct de divergență între noi. Nu este adevărat. Pur și simplu, noi avem probleme foarte diferite, aparte, pe care nu le întâmpină neapărat cei de pe continentul african și, în acest sens, când vine vorba de dezvoltare, noi uh, <clears throat> avem o strategie care este destul de diferită de ceea ce se poate preconiza în alte regiuni africane. De exemplu, când vine vorba de aceste acorduri de parteneriat economic, pentru că există pentru anumite state, anume state insule de la noi, care sunt chiar favorabile acestor acorduri. Uniunea Comorilor, de exemplu, încă nu a semnat, dar se găsește pe această cale și tot aceasta în dorința de a îmbunătăți acest instrument. Iar pe plan politic, Comisia Oceanului Indian uh, joacă un rol foarte important în rezolvarea conflictului politic din Madagascar. Chiar dacă încă nu s-a terminat uh, lanțul de surprize din Madagascar, lucrurile încă se pot schimba, avem totuși senzația că procesul de pacificare este irreversibil și că vor exista la un moment dat uh, Uh, alegeri prezidențiale și legislative, probabil primul tur chiar uh, în octombrie și al doilea tur de scrutin prin luna decembrie. Rezolvarea acestui conflict a fost uh, posibilă mulțumită aportului Comisiei. Chiar dacă Uniunea Africană a încredințat această sarcină SADEC-ului și am lucrat bine cu SADEC, faptul că există această comisie, Comisia Economică, deci ea continuă să joacă un rol, inclusiv în comunicarea cu Madagascarul, care n-a fost nicio clipă suspendată. Am încercat să influențăm întoarcerea sau revenirea la ordinea constituțională și legală. Și astfel, comisia noastră expertiza noastră a permis să se facă niște presiuni pe plan internațional, inclusiv la ultima ședință, reuniune de la Addis, care până la urmă au dus la găsirea unei soluții acceptabile atât pentru comunitatea internațională cât și pentru cetățenii din Madagascar, pentru că exact aceasta ne doream și noi, în sensul că noi, ni s-a părut, nouă ni s-a părut periculos să se impună malgașilor o soluție de ieșire din criză care ar fi putut interpretată ca ceva impus din exterior, ca o ingerință din afară. Noi am fost preocupați în principal de găsirea unei soluții naționale care să provină de la instituțiile din Madagascar și ne doream, practic, ca curțile din sistemul din Madagascar, mai ales curtea, sau mai bine zis, tribunalul electoral, să poată să-și regăsească credibilitatea pierdută. În caz contrar, se profilau noi probleme, pentru că era vorba până la urmă de validarea de către această comisie electorală a alegerilor viitoare. Iată de ce era important ca compoziția acestei, acestei comisii electorale să fie restructurată, regândită, uh, inclusiv prin intervenția președintelui de tranziție din Madagascar, care a intervenit personal și care a, a, rezulta, a rezultat într-o deblocare a situației. Stabilitatea din Madagascar este esențială pentru stabilitatea din regiune. Comisia Oceanului Indian cu statele sale minuscule nu poate să prospere dacă Madagascarul nu-și găsește uh, Eh, locul care îi revine pe plan inclusiv internațional, e vorba de grânarul regiunii și a să deschide noi perspective nu numai pentru regiunea eh, din sud-vestul Oceanului Indian, ci și în general pentru Africa de sud și de est. Așadar, noi nu avem aceleași preocupări, dar până la urmă obiectivele noastre sunt cât se poate de armonizate în cadrul acestor instanțe și lucrăm foarte bine împreună. Mulțumesc foarte, bine, foarte mult domnilor pentru intervenții, pentru răspunsurile date, pentru prezență și terminăm pe ziua de astăzi, următoarea ședință pe 30 septembrie de la ora 15 la 18.30 și pe 3 octombrie de la 9 la 18.30. O seară plăcută. Vă mulțumesc pentru participare. Pe foarte curând. Merci, messieurs. Merci beaucoup.